Uh, ține de reuniunea comisiei noastre, ordinea de zi care va fost distribuită în marți 24 ianuarie, dacă nu sunt comentarii, o considerăm adoptată. Vă informez, vă fac câteva comunicări în majoritate legate de recomandările coordonatorilor care au fost uh, făcute în decembrie. Coordonatorii au decis următoarele recomandări. În primul rând, am convenit că ca AFCO să redacteze un aviz în legătură cu raportul jurii în legătură cu aplicarea legislației europene în 2015, după aceea Comisia nu trebuie să își nu trebuie să redacteze un aviz la raportul Econ pe um, regulamentul 806-2014 în ceea ce privește uh, capacitatea de absorpție și capacitatea de recapitalizare pentru instituțiile de credit și investiții. Am uh, convenit un plan de acțiune în legătură cu prevederile tratatului în ceea ce privește parlamentele naționale Există deja o probleme în pregătirea acestui raport datorită unor dificultăți birocratice, dacă le pot spune așa. Câteva dintre teme vor trebui reprogramate. După aceea am mai convenit în legătură cu textul unei, unui proiect de întrebare cu uh, solicitare de răspuns oral cu dezbatere către Comisie în legătură cu intenția sa în ceea ce privește revizuirea regulamentului în legătură cu statutul și finanțarea partidelor și funda- fundațiilor politice europene. După aceea, coordonatorii au decis să nu uh, acorde o urmare propunerile de rezoluție conform articolului 133 din regulamentul de procedură Da, am uitat. Uh, primul aviz în legătură cu raportul jurii a fost uh, atribuit ECR, care este interesat. Așteptăm uh, comunicarea raportorului. Dacă nu aveți obiecții în legătură cu aceste recomandări pe care vi le-am anunțat, le consider susținute de către comisie. Câteva alte comunicări acum în ceea ce privește uh, Uh, membrii jurii în legat- cu care am uh, înființat un grup de lucru în legătură cu implementarea uh, regulamentului în legătură cu mai bună legiferare. Am avut o a șasea întâlnire în 26 ianuarie, am avut o, un schimb de opinii cu Marcus Winkler, vicesecretar general, pentru implementarea acestui acord. Am avut un dialog în legătură cu probleme de transparență în procesul legislativ și ne-am întâlnit cu cele doi uh, președințe Econ, Roberto Gualtieri și Vicky Ford, ne-au prezentat experiența lor în ceea ce privește transparența și coordonarea procesului legislativ veți primi procesele verbale ale acestor uh, schimburi uh, foarte curând. Mm, vreau să vă informez de asemenea că am participat ca reprezentant al Parlamentului European la ultima întâlnire a președinților COSAC la Valeta săptămâna trecută. Am discutat cu Luis Grech, care vine și mâine la uh, reuniunea noastră. După aceea cu Franz Timmermans și am avut și un reprezentant al Senatului olandez cu care am discutat despre programul de lucru al Comisiei pe 2017. Următoarea reuniune COSAC va fi plenara, în cea de-a 57-a plenară, în La Valeta, din 28 până în 30 mai 2017. De asemenea, în ceea ce privește întrebarea orală în legătură cu revizuirea regulamentului în legătură cu statutul și finanțarea partidelor europene, coordonatorii au prezentat recomandări uh, pe care le-ați primit în 27 ianuarie ați primit această solicitare, textul acestei întrebări, întrebări cu solicitare de răspuns oral. Paulo Rangel dorește să intervină. Foarte pe scurt, vreau doar să spun că chiar dacă există acum o decizie de amânare a vizitei la Parlamentul Elen săptămâna viitoare, munca uh, pentru raportul nostru în legătură cu implementarea dialogului cu parlamentele naționale. Eu aș păstra acest subiect pe ordinea de zi pentru că ar crea altfel o problemă majoră cu Parlamentul Elen pentru că ei au o reuniune a Comisiei pentru afaceri europene. Avem uh, reuniuni cu președintele Parlamentului, cu ministrul de afaceri externe, președintele Comisiei pentru afaceri europene. Deci încerc să port un dialog cu administrația Parlamentului pentru a menține această misiune, pentru că ar fi uh, altfel o situație foarte dificilă. Pentru că vor apărea altfel uh, probleme instituționale majore. Da, iau notă de comentariul dumneavoastră, însă este tot ceea ce pot să fac în acest moment. Dacă nu există alte comentarii, aș trece la punctul 3 de pe ordinea noastră de zi, atelierul în legătură cu componența Parlamentului European. Am invitat trei experți. Îl avem pe domnul Friedrich Buckersheim, pe domnul Victoriano Ramirez și pe domnul Wojciech Slobcinski îi vom asculta pe toți, însă vă, vreau să vă spun câteva lucruri în legătură cu motivul organizării acestui atelier, de ce ni se pare important. Știm că alocarea locurilor în Parlamentul European este un subiect extrem de delicat politic însă este și o problemă importantă pentru că instituția noastră este singura instituție aleasă direct în Europa. Și de ceva vreme există um, dezideratul de a avea un sistem permanent care să ne permită să eliminăm uh, confruntările politice pentru fiecare, pentru alocarea acestor uh, fotolii înaintea alegerilor europene. Așadar, am comandat câteva studii pentru a vedea modelul calculului alocării acestor locuri pentru a ne permite să luăm decizii mai mult sau mai puțin automate pentru a evita aceste confruntări politice. Avem și un element formal de discuție pentru că Parlamentul European a, a fost uh, Parlamentului a fost solicitat deja din 2015 să găsească până la sfârșitul anului 2016 o soluție, un model sau o schemă care să ne permită în viitor să distribuim în mod automat numărul de membri fără uh, discuții Însă, bineînțeles, datorită motivelor politice legate de referendumul britanic, comisia noastră și-a oprit munca asupra acestei probleme și s-a amânat termenul până în vara acestui an. Încă nu avem o lansare formală politică a întregului proces, am pregătit acest document. Uh, avem un document de la conferința președinților pentru a um, face munca de pregătire. Odată ce va fi invocat articolul 50, vom uh, putea începe formal procedura de adoptare a deciziei uh, Consiliului European. Așadar, îi vom asculta acum pe experți în legătură cu multe aspecte legate de acest acest proiect. Cei trei profesori s-au axat pe probleme complementare, deci prezența lor și a dumneavoastră aici este foarte importantă. Limitele noastre sunt stabilite de tratat, nu putem spera să existe o schimbare a tratatului în lunile următoare, deci trebuie să respectăm tot ceea ce este prevăzut în tratat. Trebuie să ținem cont și de faptul că Europa evoluează în, din punct de vedere demografic, că apar schimbări în numărul statelor membre, numărul poate crește sau scădea, și mai avem un alt aspect care trebuie să fie luat în considerare, faptul că există o, un vot cu dublă majoritate în Consiliu și aceste procese trebuie să fie văzute în corelație pentru a nu înrăutăți problemele um, legate de acest sistem. Vă sugerez să începem cu domnul profesor Puckersheim. Aveți cuvântul și vă rog să fiți concis, uh, maxim 10 minute pentru a putea să reveni, revenim cu întrebări legate de prezentarea dumneavoastră. Doamnă președinte Hübner, domnilor și domnilor, membrii ai Parlamentului European, uh, stimați cetățenii ai Uniunii. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați dat uh, oportunitatea de a contribui la acest uh, proces de discuție în legătură cu componența Parlamentului European. Uh, vă voi prezenta lucrarea mea pe care am făcut-o cu domnul Geoffrey Gremet de la Cambridge. Vă citez din secțiunea 4 a deciziei Consiliului. Această decizie va fi revizuită la, o, la inițiativa Parlamentului European prezentată înainte de sfârșitul anului 2016 cu scopul de a înființa un sistem care în viitor să facă posibil, posibil alocarea între statele membre în mod obiectiv, transparent, durabil și corect, ținând cont de schimbările în uh, trendurile populației și numărul de state membre pentru a respecta echilibrul stabilit în tratate. Trec acum la tratat. Uh, tratatele definesc șase cerințe, primele trei le-aș categorii drept abstracte. În articolul 10 se spune că cetățenii sunt reprezentați în mod direct în Parlamentul European, în reprezentanții în mod direct, nu indirect, în articolul 14 se menționează că Parlamentul European este compus de reprezentanți ai cetățenilor Uniunii și că reprezentarea cetățenilor poate să fie proporțional degresivă. Celelalte trei cerințe privesc cifre, ca matematician acestea mi se pare mai concrete. Dimensiunea Parlamentului European nu va depăși 750 de membri, fiecare stat membru va primi cel puțin 6 locuri și maxim 96 de locuri. Acesta este, acesta este dreptul primar al Uniunii. Continuă acum cu legislația secundară care clarifică unele dintre aceste uh, cerințe. Uh, uh, un stat cu o populație mai mare va primi cel puțin atât de multe locuri ca un stat cu o populație mai mică. Limitele uh, cel, statul cu populația cea mai mică trebuie să primească cel puțin șase state, șase locuri și cel mai, statul cu populația cel mai mare, maxim 96. Se aplică și principiul proporționalității degresive, care primește o formulă rata de reprezentare scade atunci când se trece de la un stat mai, cu populație mai mare către unul cu, o stat, cu o populație mai mică, în funcție de rata populației comparată cu numărul de locuri înainte de uh, rotunjire. Asta în legătură cu populația. Și aș adăuga câteva cuvinte în legătură cu acest criteriu al populației, de unde obținem aceste cifre legate de populație. Consiliul de Miniștri folosește un, o regulă de vot cu majoritate calificată, care este orientată tot spre cetățenii Uniunii, conform tratatelor. Aceste cifre ale populației sunt folosite spre un scop, spre, în Consiliu, Cred că ar trebui să folosim aceleași cifre în scopul de a hotărâ componența Parlamentului European. Deci facem recomandarea ca de vreme ce Parlamentul și Consiliul sunt instituții constitutive ale Uniunii Europene, cele două instituții ar trebui să utilizeze aceleași date cu privire la populație, date publicate anual. Acum continui cu datele publicate pentru anul calendaristic 2016. Colegii din Cracovia vor folosi uh, datele din 2007, pentru 2017. Doamne președinte, ne-a cerut să folosim uh, datele cele mai recente. Putem să adaptăm uh, versiunea finală a raportului nostru către datele din 2017 pentru că va fi mai ușor pentru dumneavoastră și pentru membrii AFCO să compare rezultatele. În informarea mea voi folosi setul de date pentru 2016 și aș dori să prezint două modalități de a găsi o componență. În primul rând, compromisul Cambridge, pe care îl cunoașteți de la o reuniune anterioară, și în datele din 2016, conform datelor din 2016, fiecare stat membru primește 5 uh, locuri de bază și un loc în plus pentru fiecare 850.000 de cetățeni în plus până la un maxim de 96 de locuri. Este o formulă, um, include cifre Uh, și este foarte ușor să uh, aliniem aceste cerințe la uh, legislația primară și secundară. Fiecare stat membru primește, cel, primește 5 locuri de bază, ceea ce înseamnă că aceste locuri nu depind de populație. Este o modalitate extremă de proporționalitate degresivă care nu privește pentru început cifra populației plus un loc pentru fiecare 845 de mii de cetățeni sau fracțiune. Deci orice rest eh, este rotunjit în sus. Deci Malta și Luxemburgul, care au doar o parte din această cifră de cetățeni, vor dobândi cel puțin un loc în plus, ceea ce ne aduce la minimul de șase locuri garantat de tratat. A treia cifră este pragul maxim de 96 de locuri care apare în tratate și în uh, legislația secundară în relație directă cu cerințele legale. Și când comparăm această componență cu status quo-ul, constatăm că 32 de locuri vor fi transferate, trebuie să fie transferate între statele membre. Reprezintă doar 5% dintre numărul total de locuri. Acesta este aspectul problematic al abordării, aspectul neproblematic este că legătura cu principiile primare este pe deplin respectată. Reprezentarea este directă, componența reflectă direct uh, populația statelor membre și este corelată cu această cifră și îndeplinește cerințele de minim și maxim și, de asemenea, dimensiunea maximă a Parlamentului de 751 de locuri. În ceea ce privește căutarea unei modalități alternative care sunt, să nu necesite transferul atât de multor locuri, am propune o variantă a compromisului Cambridge cu unități de populație ajustate, un nume destul de complex, deci în, în prezentarea mea o voi abrevia și voi, voi spune doar uh, compromisul puterii pe, cu datele 2016, rețeta ar fi următoarea, formula ar fi următoarea. Fiecare stat membru primește 5 locuri de bază plus un loc pe 301 700 de mii de locuri de cetățeni. Înmulțit cu 9,4. Deci uh, avem trei cifre. Prim, prima cifră sunt locurile de bază, cele cinci jocuri de bază, um, partea degresivă a formulei. A doua cifră este standardul pentru numărul de unități care justifică un loc, 301 700 de mii unități de populație, nu cetățeni. Sunt este o măsură ponderată pentru a calcula unitățile de populație. Modalitatea de calcul este că populația este ridicată la puterea 9-4. Deci apare un nou efect degresiv în ceea ce privește transferul de locuri Uh, și numărul de locuri transferate scade la 21. Am, avem aici un tabel care poate să fie foarte interesant pentru dumneavoastră, tabelul 7. Whether the unfortunate Brexit is taking place. Să vedem ce se întâmplă în cazul Brexit și atunci avem mai multe opțiuni. Aici, uh, dacă ne uităm la compromisul put puterii și un parlament de 724 de locuri, fără Regatul Unit, am putea folosi această rețetă a compromisului puterii fără a pierde locuri existente, ci a folosi 46 din cele existente devin disponibile cu ieșirea Regatului Unit. dificil, deci cu un parlament de 724 de locuri plus compromisurile putere, am putea merge pe vechea strategie să nu pierdă niciun stat uh, locuri existente, ci se adaugă locuri pentru această soluție de dorit și folosim deci această rețetă numerică. S-a mai vorbit de balansul interinstituțional. Acesta ține de regula votului majorității calificate în Consiliu. În uh, momentul de față, regula aceasta avantajează un pic țările cu cea mai mare populație și cu cea mai mică populație în defavoarea țărilor din mijloc. S-ar putea lucra însă și mai bine. Colegii de la Universitatea din Cracovia au propus ceva în acest sens. Ar fi un nivel mai mare al uh, egalității între cetățeni. <clears throat> Aș încheia cu recomandarea noastră. Credem că cel mai bine pentru instituții ar fi să adopte compromisul Cambridge pentru compoziția Parlamentului și celălalt compromis pentru regulări în Consiliu. Acestea sunt uh, cele două constatări. Mai ales studiindu-le împreună trebuie văzut uh, <clears throat> compromisul de la Cambridge ar trece din avantajele țărilor mijlocii la cele mari și mici, iar cel jagheleonian ar transfera din avantajele țărilor mici și mari către cele de mijlocii și transferurile se, găse, se regăsesc în uh, principiul constituțional de a pune cetățenii pe primul loc. Echilibrul ar, s-ar crea astfel un echilibru, mai ales folosind perechea aceea. Dacă compromisul Cambridge total nu ține cont de compoziția actuală, am putea o folosi cu ajustarea funcției populației, cum i-am spus ei, uh, compromisul puterii. Și dacă s-ar merge pe a doua variantă pentru alocările din 2019, recomandările noastre pentru compromisul draghelionean rămâne în picioare. Acest uh, metodă ar trebui implementată în legislație primară și secundară și ar trebui subliniat acest lucru în mod clar. Nici compromisul Cambridge, nici cel de putere nu cer schimbarea legislației primare a Uniunii. Mai mult decât atât, ambele metode sunt compatibile cu, un sistem doar cum l-a susținut Parlamentul cu votul din 2015. Mulțumesc pentru răbdare. Mulțumesc și acum domnul Ramirez Gonzales. por la Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această prezentare. În 2006 am propus această metodă parabolică pentru a aloca locurile în uh, locurile în Parlamentul European pentru ca minimul să fie în șase locuri de șase, loc, șase locuri și maximul 751. După ce am elaborat o metodă mult mai simplă, care dincolo de Mm. aceast, uh, care va fi uh, Însă ambele au fost uh, respinse pentru că această metodă parabolică a fost în 2012 am considerat că avem un mandat al Parlamentului pentru a schimba această metodă pentru a nu uh, fi foarte multe state care să-și piardă membrii. În acest sens am elaborat această lucrare. O, în rezumat, uh, voi vorbi despre proporționalitatea degresivă înainte de rotunjire și după rotunjire, proporționalitatea inversă și dezechilibrele, după aceea, voi prezenta un argument științific pentru un grad de proporționalitate degresivă și câteva comparații între diversele metode înainte și după Brexit. Ce se înțelege prin rotunjire uh, proporționalitate descrescătoare înainte și după rotunjire. Dacă ajustăm o cotă, F, FP, vedem aici uh, populația Belgiei și atunci uh, uh, Belgia ar corespunde 21,5 și ar primi 22, Greciei 20,94 și ar corespunde 21 de locuri. Dacă împărțim aceste cifre, Belgie pentru Belgia ar reieși un cost mai mic decât pentru Greci, Grecia, ceea ce ar fi în contravenție cu proporționalitatea descrescătoare. Însă, dacă divizăm cu cantitățile înainte de rotunjire, atunci cifrele sunt mai apropiate. ar exista așadar câteva state, Belgia, Grecia și Portugalia, să aibă același număr de reprezentanți. Însă, câteva situații pe care le avem acum și care contravin proporționalității degresive. În susul acestui tabel vedem statele cu o populație mai mare. În cazul Germaniei trebuie să utilizăm o rotunjire, ave, a existat un acord al comisiei, nu putem pute, trebuie să alocăm 96 de locuri, nu 95,6. Deci vedem că pentru Germania reprezintă fiecare eurodeputat reprezintă 844.681 de cetățeni Franța însă și Regatul Unit sunt uh, uh, fiecare eurodeputat reprezintă mai mulți cetățeni. În cazul Spaniei, care are jumătate din populație, este, are cam același număr de cetățeni reprezentați. Și vedem că uh, există o pierdere a reprezentativității din partea Germaniei. Uh, mai vedem acest caz și între România și Olanda. Uh, Olanda ar trebui să primească un scaun mai mult pentru că există o diferență de șase uh, locuri în Parlament justificate de o diferență foarte mică de populație. După aceea, exemplu Irlandei și Lituaniei, ambele prim, au 11 locuri. Irlanda avea uh, însă populația Irlandei a crescut, populația Lituaniei a scăzut și un stat are mai puțin de 3 milioane de cetățeni, un alt stat are peste 4 milioane 600 de cetățeni și au același număr de locuri. Irlanda ar trebui să aibă cel puțin 3 locuri mai multe decât Lituania. O soluție ar fi să acordăm fiecărui stat 26 de locuri. Această soluție a fost uh, înlăturată pentru că mm, trebuie ca Germania să aibă maximul și Malta minimul. Atunci pot să apară foarte multe soluții. De exemplu, coloana A1 în Estonia primește 6 locuri, însă Letonia are 15. După aceea ajunge până la a 10 și cu alte soluții care pot să îndeplinească condițiile tratatului de la Lisabona. În cazul Regatului Unit ar exista o diferență de 10 uh, locuri între 87 și 77. Trebuie să ținem cont de un anumit grad de creștere a proporționalității. Într-un caz se ține foarte puțin mm, cont de proporționalitate și în ultimul caz se ține foarte mult caz de mm, cont de proporționalitate. Deci trebuie să stabilim gradul scăderii mm, proporționalității. Am, avem, am ajuns la uh, compromisul iagelonian. Uh, reprezentăm, dacă fiecare, uh, toți eurodeputații ar vota împreună, ar trebui să existe o distribuire a locurilor în Parlament în proporție cu rădăcina pătrată a populației și putem să distribuim restul de locuri în proporție cu populația. Există și o soluție propusă de Scully și Farrell și Hicks, care arată că în o mare, proporționalitate, o mare proporție a cazurilor, uh, eurodeputații sunt uh, votați, uh, votează în proporție de 40% în ceea ce privește statul din care provin și 60% ideologic. Eu fac o propunere următoare, uh, fac propunerea următoare, de 50%, 50%. Deci o ajustare a cotelor pentru fiecare stat, o proporție să fie în funcție de rădăcina pătrată, și cealaltă în funcție de populație. Funcția R poate să fie până la 1, și am obține o cotă ajustată în sus pentru a ajunge la rezultat. Ceea ce trebuie să alegem este valoarea lui R, care este gradul proporționalității descrescătoare. Și aici, în acest tabel, avem diverse opțiuni de la 0 până la 1. 0, prima coloană, 0,40, 0,50, 0,60, 50% din populație, 60% sau tot. Ă, și dacă ne uităm la rezultat, avem rezultatele pentru primele țări și următoarea, următoarea parte a tabelului ne arată următoarea parte, următoare. Rădăcină pătrată favorizează mai mult statele mici. Și, uh, cu toate că Malta ar avea doar 5 locuri, noi impunem uh, condiția uh, 0,95 uh, și am pus de la 0,50 în funcție de rădăcină pătrată și 50% în funcție de populație, pentru că așa ne apropiem cel mai mult de situația actuală. În centru vedem că cifrele variază foarte puțin până la Austria și de la încep, trecem de la Germania până la Austria și după aceea Austria, Bulgaria, Cehia și observăm că coloana albastră în statele din centru nu pierd locuri sau nu pierd mai mult de un loc comparativ cu situația de acum. În susul tabelului uh, se cre- crește însă, scade însă reprezentativitatea. Acesta ar fi, acesta ar fi criteriul științific, proporționalitatea în funcție de rădăcină pătrată și în funcție de populație. Și criteriul politic pentru a vedea care este valoarea R de la 0 până la 1, care este cea mai adaptată. 0,50, 0,50 ar fi o metodă destul de conformă uh, cu reprezentarea actuală a multor state. De aceea am ales această soluție, cu toate că uh, există studiul lui Julie și Higgs pe care l-am menționat și care a recomandat 40-60. Asta fără nici să uh, fără să impunem limita de 6,96 minim și maxim. chiar dacă nu ar exista aceste limite, aceasta ar fi repartizarea. În momentul în care aplicăm limitele, Malta, Luxemburg și Cipru, care nu aveau 5, trebuie să primească 6 locuri, Un, unele state însă trebuie să piardă locuri, pierd locuri Germania, Spania și uh, acolo se pierd câteva locuri pe care le primesc Malta, Luxemburg și Cipru toate aceste lucruri se văd în ultima coloană în care vedem că cifrele sunt degresive și acolo ă, cu roșu am pus cifrele unde ă, proporționalitatea este mai scăzută decât ă, cea care ar fi trebuit să fie proporțională. Avem aici un grafic care ne arată alocarea în momentul actual, uh, situația actuală este cu punctele MOV și situația propusă este cu punctele verzi. Să presupunem că Regatul Unit va uh, ieși din Uniunea Europeană, după cum se pare că se va întâmpla, din păcate, uh, trebuie să hotărâm câți membri va avea Parlamentul European. Deci, avem nevoie de mai multe 678 de locuri, deci nu se scad pur și simplu numărul de eurodeputați britanici, însă mai puțin de 726 pentru a compensa Franța, Germania și celelalte state. Deci putem folosi unele dintre locurile obținute prin ieșirea Marii Britanii pentru a nu schimba restul. Însă nu trebuie să depășim 726 pentru că este vorba de liste, liste transnaționale. Mm, trebuie să prevedem și o nouă intrare a unui stat membru în statele în Uniunea Europeană. mai uh, grupul nostru de cercetare uh, lucrează și pe asemenea ipoteză. Deci propunerea care mi se pare interesantă ar fi să avem un parlament de între 690 și 710 locuri. Deci numărul de locuri s-ar reduce și unele uh, locuri ar fi păstrate pentru a corija anumite disproporții. Avem o comparație aici cu metoda din prima coloană, metoda puterii, metoda parabolică și compromisul Cambridge și în ultima coloană situația actuală. Ungaria este singura care are, lângă 21 minus, este singura care ar trece de la 21 la 20 de locuri. Ungaria însă este în scădere din punct de vedere al populației. Doar Ungaria ar pierde un loc, după aceea Bulgaria ar mai pierde un loc, Lituania ar pierde două locuri, de asemenea și Slovenia și Letonia ar pierde câte un loc. Aceste state ar fi singurele care ar, ar pierde câte un loc sau două. aceste uh, uh, locuri vor fi redistribuite în partea centrală a tabelului Grecia, Portugalia. Dacă va mai intra un stat membru după 2019 în Uniunea Europeană, între 2019 și 2024, atunci avem formula aceasta și trebuie să înlocuim populația în rădăcină pătrată și uh, rotunjim pentru a găsi numărul de scaune care îi revine noului stat membru. Dacă se depășește numărul de 701 eurodeputați, ar trebui să reducem numărul de locuri alocate uh, fiecare, fiecărui stat. Dacă luăm cazul Turciei, Serbiei, Bosniei și Herțegovinei, Albaniei, Macedoniei, Muntenegru, Turcia ar avea 94 de locuri, Serbia 16, Bosnia și Herțegovina 11, Albania 9, Macedonia 8 și Muntenegru 6. Dacă ar intra toate aceste state în Uniunea Europeană, deja ajungem la perioada 2004-2024-2022. Probabil Parlamentul nu mai avea 701 locuri, ci 751. Avem așadar Turcia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Germania, ar rămâne la 86 de locuri. Vedem că însă că în centrul tabelului nu există scăderi foarte mari. Nici, nici dacă ar intra toate aceste state în Uniunea Europeană, situația nu s-ar schimba foarte mult pentru majoritatea statelor membre. Deci dacă ar intra toate aceste state în Uniunea Europeană în perioada 2024-2029, Avem mai multe presupuneri. Se pot face multe alte simulări, uh, le-au făcut colegii mei, dom. domnul Martinez Arosa și Palomares Bautista, care au programe pentru o serie de simulări cu tot felul de date, 701, Uh, eurodeputați uh, și așa mai departe, uh, schimbare schimbări de populație. Deci, propun, metoda propusă 50-50% este transparentă, simplă și durabilă. Nu ar avea nevoie nici măcar de limitații pentru a funcționa. Și deci limitările de 6-96 pot să fie modificate sau eliminate în viitor, fără a afecta metoda. Uh, această metodă este cea care afectează cel mai puțin majoritatea statelor membre și din uh, în punct de vedere științific sau politic putem vorbi despre un R care este 0,4, dar R 0,5 îmi se pare că este echitabil pentru toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult. Acum îi dau cuvântul domnului profesor Somcinski. Aveți cuvântul. Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, stimați membrii Parlamentului, aș dori pentru început să mulțumesc pentru această invitație. <clears throat> Aș dori să comparăm două noțiuni, în primul rând, proporționalitate și proporționalitatea degresivă. Proporționalitatea e definită foarte clar în termen matematic. E folosit în multe locuri. Singura pro- problemă cu uh, proporționalitatea este procedura de rotunjire. Nu e o problemă tehnică, dar e una importantă. În urmă cu 200 de ani, așa a fost uh, numit primul președinte în Statele Unite. Însă situația cu proporționalitatea degresivă e mult mai gravă, pentru că în cazul proporționalității degresive, care și ea este foarte bine definită matematic, avem două opțiuni. Putem alege fie, din nou, procedura de rotunjire, dar e mai puțin importantă, dar am putea merge și pe o schemă de alocare. Iar funcția variază. Colegii mei au menționat deja mai multe funcții. Baza plus putere, baza plus o valoare parabolică sau altele. Și trebuie să alegem ceva, una dintre variante pentru a face alocarea. <clears throat> Ca să facem o estimare, de exemplu în Parlament, trebuie să stabilim trei variabile. În primul rând, numărul de locuri. Să vedem câți membri ar trebui să aibă Parlamentul. În al doilea rând, această forma funcției și apoi metoda de rotunjire. Și atunci cu aceste trei elemente, algoritmul e foarte simplu de fapt. Avem populația unui stat membru, o transformăm prin acea funcție. Avem aici, de fapt, această familie de funcții cu acest parametru AD obținem o valoare pe care o rotunjim și avem o ecuație. O ecuație pentru parametrul D și trebuie ales astfel încât această valoare rotunjită să corespundă valorii predefinite a Parlamentului European. împreună cu colegul și coautorul meu, Carol Gikovski, am făcut o serie întreagă de calcule. Am folosit șapte funcții diferite de alocare, șapte forme diferite. Iată aici pentru compromisul Cambridge, altă soluție pentru varianta Base plus Power de care vorbea colegul Kukelsheim, i am spus parabola modificată, Cambridge. Am analizat trei metode diferite de rotunjire și, de asemenea, două posibilități cu sau fără deputații britanici și dacă fără, în cazul fără, am analizat diferite dimensiuni posibile ale Parlamentului. Voi intra în detaliu un pic mai târziu. Ce aș dori să spun că, dintr-o strict din perspectiva matematică, toate aceste alocări, cele 77 de alocări, sunt egale pentru că își îndeplinesc toate prevențiile constituționale. Și atunci, cum să alegem una dintre ele. E inevitabil să existe un transfer de, de locuri. De ce? Păi e foarte simplu. Vă dau un exemplu foarte simplu. Populația s-a și schimbat. Sub Suedia, de exemplu, are o populație mai mare decât Ungaria, dar are un loc mai puțin. Din analiza noastră reiese foarte clar că în toate cele 77 de cazuri, unii câștigă Depinde dacă în termen relativ sau absolut. Uh, Franța, Spania și Estonia. Există un grup de țări care va pierde niște locuri, țările de, cu număr mediu de locuitori și mai există niște țări pentru care schimbarea e mai mult sau mai puțin neutră. Pentru că alocările de astăzi nu vin ca rezultatul unei formule sofisticate matematice. Toată lumea știe că aceste valori vin uh, din cursul istoriei. Și noi am încercat să găsim niște soluții echilibrate. Nu e o alegere matematică, ci mai degrabă politică. soluția care de fapt să schimbe situația actuală cât mai puțin cu putință dacă o măsurăm ca sumă a avantajelor și dezavantajelor sau ce se câștigă și ce se pierde. Și soluția ar fi varianta Base Plus Power, exact soluția propusă de colegul meu, Pukelsheim. și aș dori să subliniez că munca noastră a fost complet independentă. După părerea noastră, aici, astfel ar rezulta un transfer minim de locuri, indiferent de dimensiunea finală a Parlamentului. Am spus că soluțiile sunt egale, dar știți cum e, unele sunt mai egale decât altele. În varianta Base Plus Power, această schemă vine cu câteva avantaje frumoase și avem un aliniat în acest sens în textul nostru. Deci e vorba de superproporționalitate. Iar metoda de rotunjire depinde de dimensiune și am calculat trei dimensiuni diferite ale Parlamentului după Brexit. Deci fie păstrând vario- numărul actual, 751, sau reducând cu numărul de locuri al deputaților britanici, ajungând deci la 678, sau o soluție intermediară. Ce înseamnă soluție intermediară? După părerea mea personală, Brexit e un lucru foarte trist, însă, pe de altă parte, ne dă o posibilitate unică de a implementa o trecere calmă spre un nou sistem echilibrat de alocare, astfel încât fiecare stat membru să obțină cel puțin numărul actual de locuri din Parlament. Și acest lucru a fost deja menționat de colegul Buckelsheim. Și atunci uh, dimensiunea minimă a acestui parlament, date fiind datele actuale de populație, ar fi de 721 de locuri. Știu că vă interesează, desigur, numărul pe țări numărul de locuri, acestea apar în briefingul nostru, însă aș sublinia că aceste valori concrete depind foarte mult de datele populației. Se bazează pe date din decembrie. După un an, doi, trei, datele vor fi diferite. Și ceea ce e important aici pentru Parlament este să găsească o cale de a colecta datele și de a decide despre frecvența uh, renoirii acestor valori. E clar că tranziția către un nou sistem, către oricare dintre sisteme, îmbunătățește reprezentativitatea pentru unele dintre statele mari și o reduce pentru majoritatea statelor medii. Altfel, e imposibil să găsim o altă soluție. Deci se va schimba un pic echilibrul puterii în Parlament. Întrebarea este însă cum să contrabalansăm această schimbare, iar noi credem că una dintre căile posibile este ca în același timp să modificăm sistemul de vot în Consiliu. Lucru menționat de colegii din Germania și Spania deja. Eu uh, spus multe lucruri frumoase despre sistemul pe care l-am propus acum 12 ani și unul din deputații prezenți, Sareș Volski, nu-l mai văd acum, el a propus compromisul Iaghelionian ca să sublinieze că autorii veneau de la Universitatea Iaghelion din Cracovia. Ține cont de o formulă pentru o cotă optimă. Aici e important de reținut că acest sistem îmbunătățește puterea statelor medii și face acest uh, contraechilibru al sistemului. Și atât. Mulțumesc. Un final uh, neașteptat, spune doamna președinte. Mulțumesc. Atunci aș, de, aș da cuvântul la nimeni nu a cerut eu Lainen și apoi Paulo. Are you too? Yeah. spreche Deutsch. Uh, I'm sorry, can you speak after, after your? Ja, vielen herzlichen. Mulțumesc. O prezentare foarte interesantă despre redistribuirea locurilor. Aflu că nu trebuie să fii de doar politician, ci și matematician, deși în încheiere ar trebui văzut ce e mai important, matematica sau politica. Și cred că vor fi ambele. Nu va fi doar o formulă strict matematică, ci și un compromis politic. Colegul Slovenski a spus că distribuția actuală a fost tot un, ca pe baza unui compromis politic. La reunificare Germania ar fi primit poate 108 locuri, dar ar fi fost exagerat. Și au spus 99 atunci, să nu fie 100. Dar la alte țări Ungaria are mai multe decât Suedia. Păi cum? Că Suedia are, uh, Ungaria scuze, are o populație mai redusă decât Suedia. Deci întotdeauna politica joacă un rol și lucrurile nu pot fi studiate strict matematic. Da, știu, așa este. Cred că am mai uh, discutat în repetate rânduri că ar trebui să ținem cont și de echilibrul celor două camere legiuitoare, deci Parlamentul pe de o parte și statele din Consiliu. Și s-a spus și aici că nici aici lucrurile nu se potrivesc întotdeauna. Poate că, într-adevăr, ar trebui să regândim, de fapt, la un sistem um, complet în care să se regăsească atât statele mici cât și cele medii și mari și care să se reflecte democratic, unde populația să se reflecte democratic. Și asta mai bine decât se întâmplă astăzi. Colegul Richard Corbett a plecat, a fugit a renunțat la locurile britanice. Deci mă mir că înainte era mereu prezent. Și asta e o întrebare. La următorile alegeri vom mai avea Regatul Unit sau nu? nu că nu, dată fiind cuvântarea doamnei mei. Orice altceva ar fi totuși o mică minune dacă s-ar răzgândi. Sper, eu încă sper, dar realitatea ne spune altceva. Și atunci lucrurile se simplifică după cum ne arată cifrele. 751 minus locurile britanice și rămân 678 și ați văzut că nu trebuie să curgă sânge această proporționalitate degresivă fără să se simtă cineva rănit, ci să avem un sistem uh, tranzitoriu către alte soluții care corectează poate pe viitor. Asta au spus uh, stimații noștri invitați. Smooth transition și cea mai probabilă soluție pe care o cer scuze Richard, am crezut că ai plecat ca să nu te mai num căutăm și pe tine, să nu te mai numărăm. Da, ne discutam despre dezechilibre, știu că tu ești un tip pragmatic și probabil ai susține această soluție. Mulțumesc. Trebuie să spun eu un lucru foarte dur. Dragi colegi, declarații politice vom mai tot putea face când discutăm propunerea raportorilor, însă acum trebuie să ne folosim de prezența experților. Nu mai avem decât uh, până la și jumătate, deci 22 de minute. Vă rog să vă referiți doar la subiectul concret și deși încă nu lucrăm formal pe acest portofoliu, vă spun că raportorii au fost numiți, va fi Pedro Silva Pereira și cu mine și, okay. și acum îi dau cuvântul lui Pedro, dar rog și pe el să fie succint ca să ne răspundă apoi experții. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am să încep cu observație. În Parlamentul European, de problema aceasta se ocupă comisia noastră, indiferent de alte circunstanțe, Brexit și altele. Sigur, așa cum spuneați, s-ar putea stabili legături între exercițiul pe care îl desfășurăm noi acum și Brexit. Numai că Comisia AFCO se ocupă de problema aceasta în mod constant de multă vreme și e adevărat că de multă vreme considerăm că ar trebui reanalizată compoziția, componența, îmi cer scuze, a Parlamentului European. Aș dori să insist asupra următorului aspect. Avem de rezolvat o problemă de natură politică. Sigur că ne pot ajuta politic, ne pot ajuta matematica, aritmetica, dar până la urmă putem să ne folosim de o mie de metode pentru a rezolva problema noastră politică, toate compatibile cu legislația în vigoare. Și în această optică cred că ar trebui să ne aplicăm asupra exercițiului în curs. Iată o primă idee pe care v-aș supune atenției. Cu cât mai mare este diferența viitoarei soluții față de statul quo-ul actual, cu atât mai mare va fi dificultatea de a se adopta acea soluție. Deci, poate că soluția ar trebui să fie mai puțin radicală pentru a fi mai viabilă din punct de vedere politic. Compromisul de la Cambridge modificat. Iată întrebarea mea. Se poate spune că respectă mai bine ideea degresivității decât compromisul de la Cambridge în varianta sa inițială, nemodificată? Aceasta e o primă întrebare. O a doua întrebare acum. În calculele care s-au efectuat, se spune că compromisul de la Cambridge modificat dă ca rezultat o altă cifră din punctul de vedere al numărului de locuri care ar trebui să existe în Parlamentul European. Ceea ce înseamnă că practic niciun stat n-ar trebui să piardă din numărul său de locuri. Și atunci aș întreba cum se pot justifica aceste diferențe între metodele, între modelele tehnice care ne sunt prezentate. Și a treia întrebare se referă la prezentarea domnului profesor Ramirez, care ne vorbea de proporționalitate 50%, degresivitate 50%, iată un model mixt. Aș întreba acum, i-aș întreba pe ceilalți doi colegi ai domnului profesor Ramirez, ce părere au despre soluția pe care o propune dumnealui? Vi se pare o soluție uh, matematică fragilă sau care stă cu adevărat în picioare? Apoi, în ce privește uh, paralelismul dintre componența Parlamentului European și componența Consiliului. Domnul profesor Pugelsheim spunea că e vorba de uh, modele diferite și de soluții diferite ca atare. Dacă, într-adevăr, vorbim de o independență între cele două modele, nu e curios să constatăm că deja în momentul de față se face legătura între componența Parlamentului European din prezent și respectiv regula majorității calificate care se aplică în Consiliu deci, orice modificare pe care o facem noi aici în Parlament ar trebui să se reflecte într-o modificare a metodei folosite și la Consiliu. De aceea, întrebarea mea este, există cu adevărat independență sau există cu adevărat interdependență? Votul din Consiliu permite el asigurarea unui echilibru corect între statele mici, medii și mari și ce s-ar întâmpla încă o dată cu componența Parlamentului European? Bun, mulțumesc foarte mult, Paolo Rengio. Acum vă rog să vă mențineți în uh, limita de timp de două minute pentru fiecare întrebare. Pedro Silve Pereira s-a referit deja la ceea ce voiam și eu să abordez. în ultima întrebare pe care a adresat-o. E o chestiune foarte importantă de care vorbim de vreo 5 ani, iar în raportul Parlamentului European se arată limpede că există o legătură între Consiliu și Parlamentul European din acest punct de vedere. Și că există o influență foarte mare a țărilor medii, să spunem ca dimensiune, între România și Lituania, să zicem. Cam asta e poziția pe care am adoptat-o și noi aici. și au fost invitați 3-4 membri să discute despre asta la Consiliu. Din păcate, din păcate, s-a arătat că Parlamentul nu este întotdeauna democratic pentru că nu respectă dreptul de vot al fiecărui membru. Adică avem trei voturi pentru un uh, alocată pentru un stat foarte mic și șase pentru unul foarte mare. Noi am putea accepta fără probleme proporționalitatea în uh, camerele noastre parlamentare, pentru că așa este, se, se respectă foarte bine sistemul, așa cum este în, uh, în Germania. Deci, întrebarea este dacă aceasta nu e o discuție paralelă și dacă n-ar fi mai bine să nu ne atingem de statul quo și să menținem echilibrul pe care îl avem în prezent și în Consiliu. Mulțumesc. Thank you very much, uh, sir. I'll skip all the George, mulțumesc. Am să sar peste, sar peste problemele politice și am să mă refer la cele tehnice. Mai întâi din punctul de vedere al populației. Cifrele populației cuprind ele și pe cetățenii care trăiesc într-un alt stat membru, fiindcă e o problemă fundamentală aceasta. Avem multe state membre care au fost unde populația a crescut foarte mult, tocmai pentru că uh, ca urmare a faptului că mm, cetățenii altor state membre au venit să locuiască acolo. Asta ar fi o primă întrebare. Apoi, a doua întrebare. Putem porni de la premisa că toți cetățenii dintre din, din statele noastre membre sunt aceiași? Să ne gândim, de exemplu, la cifra privind România, Italia, Spania. Eu cred că se denaturează, situația din realitate denaturează cifrele pe care le luăm noi în calcul. Și nu mai știu dacă aceasta e o problemă uh, matematică sau politică, dar uh, poate fi și matematică, dar politică este sigur. De asemenea, în cazul Ungariei, o bună parte a populației maghiare trăiește în afara Ungariei, dar în interiorul Uniunii Europene. Ramon. Mulțumesc. Mai întâi de toate, Aș dori să mă adresez uh, domnilor profesori mulțumindu-le pentru uh, întrebările și pentru prezentările pe care le-au făcut, în special colegului meu de la Universitatea din Grenada, care este un nume de referință în acest domeniu. Câteva chestiuni aș dori să menționez și eu. Este foarte important să stabilim un lucru. Nu cumva Consiliul se folosește mai bine de uh, metoda sa cu majoritatea calificată pentru a... Uh, ar trebui să se folosească mai bine de problema de metoda aceasta majorității calificate pentru a uh, vota corect, fiindcă sunt foarte multe acte care s-au blocat în Consiliu, foarte multe inițiative care au ajuns să se blocheze în Consiliu. Deci este uh, bună metoda pe care o folosesc ei. Apoi, ce se întâmplă după ce pleacă Regatul Unit? Ce facem noi cu numărul acela de 73 de deputați care nu or să mai fie? N-ar trebui să-l redistribuim? Practic, ne rămân în urma calculelor 48 de locuri de redistribuit, dar asta înseamnă că sunt anumite state care față de celelalte vor pierde din locuri. Deci avem 48 de locuri uh, suplimentare în Parlamentul European și cu toate acestea vor fi state membre care își vor pierde din numărul de locuri alocate. Mulțumesc. Și o ultimă observație, o ultimă întrebare pe care va trebui să o adresez eu. Ce se întâmplă în situația în care un stat membru părăsește în cursul mandatului Parlamentului European Uniunea Europeană? Cum se ține seama în calculele dumneavoastră de această adaptare, de această ajustare? Contează, nu contează și dacă contează, cum procedați. Și acum vă dau dumneavoastră cuvântul domnilor profesori. Cine dorește să intervină primul e binevenit. Am să mă adresez întâi domnului Silva Pereira pentru a-i răspunde la întrebări. Prima întrebare era dacă compromisul de la Cambridge ține mai mult seama de proporționalitatea degresivă? Răspunsul este da. Ne ocupăm de ajustările în funcție de putere. Deci puteri, statele membre cu populații mai mari sunt, uh, uh, primesc un număr mai mic de locuri față de mm, o proporție mai mică din locuri decât uh, statele cu populații mai mici. Compromisul de la Cambridge pune accentul mai mult pe reprezentarea directă și asta se leagă mai direct de numărarea cetățenilor, de recensământul cetățenilor, punând mai puțin accentul pe degresivitate. În timp ce cealaltă versiune, cea de putere, cum l-am numit-o noi, pune accentul mai mare pe aspectele degresive și mai mic pe aspectele legate de numărul propriu-zis al populației. Se trece de la numărul de cetățeni la numărul de unități, practic, în acea metodă de calcul. Apoi, o altă întrebare era care și cum ajung să devină cei care pierd. Da, este un uh, rezultat nefericit al Brexitului. După cum arătam în 2016, cifrele de populație arătau așa. Parlamentul avea 724 de locuri, ceea ce presupunea trecerea liniștită către un, o, o tranziție liniștită la nivelul puterii, în timp ce în 2017 cifrele ar, ar reprezenta o scădere de la, până la 717 locuri, ceea ce ar fi suficient pentru aplicarea compromisului Power, cum l-am numit noi, de putere, fără ca niciun stat membru să trebuiască să cedeze vreun loc. A treia întrebare. Dacă soluția colegului meu, domnul profesor Ramirez Gonzalez, este bună sau mai puțin bună, întotdeauna e bună, colaborăm de multă vreme cu domnul profesor, până la urmă cred că alegerea într-o direcție sau alta este o alegere politică eu aș uh, pune accentul pe un, un, accent, uh, un aspect al soluției noastre care nu are nicio legătură cu, politi, cu matematica. Eu nu știu cum să pun în cuvinte formulele matematice. Sunt matematician, uh, îmi plac foarte mult formulele matematice, asta este. Uh, Dumneavoastră sunteți politicieni și vă plac mai mult propozițiile, frazele prin care puteți comunica cetățenilor aceste lucruri. Și a patra întrebare se, legă, se, se referea la dependența dintre Parlament și Consiliu. Există o astfel de dependență. În prezentarea noastră am discutat și despre echilibrul interinstituțional. Tocmai de aceea l-am inclus aici. Nu cunosc foarte bine procedurile dumneavoastră, bănuiesc că Parlamentul European e una, iar uh, regula de vot cu majoritate calificată din Consiliu este alta, bănuiesc că așa stau lucrurile, dar bănuiesc că am putea avea un punct de vedere comun și noi la asta ne-am referit. Noi v-am oferit un punct de vedere în care le-am înglobat pe amândouă. Am să mă opresc aici cu răspunsurile la întrebări, dar dacă dorește cineva, pot să revin. Referitor la statistica legată de populație, e o chestiune fundamentală. Dar întrebarea acesta, aceasta trebuie să o adresați altor experți, experților în statistică și în populație, nu nouă. Noi nu suntem așa ceva. Noi oferim soluții care însă depind foarte mult de statistică, asta e evident. Deci chiar și o mică schimbare în populație poate să ducă la o schimbare importantă a numărului de locuri unul sau două locuri ar putea să fie rezultatul unei astfel de ajustări la nivelul cifrelor legate de populație, dar pentru o țară mică, de exemplu, un loc sau două înseamnă foarte mult. Deci asta trebuie rezolvat cumva, dar tot prin mijloace politice. Apoi, sistemul actual de vot în Consiliu se bazează pe compromisul iagelonian, sau și compromisul iaghelonian, amândouă sunt soluții pertinente în aceeași măsură. Însă problema nu este doar garantarea uh, asigurării, asigurarea unei majorități, ci trecerea puterii dintr-o parte într-alta. Mulțumesc, domnul Ramirez. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare în legătură cu acea metodă care ține seama de uh, radicalul pătrat, rădăcina pătrată și respectiv de jumătate din populație. În 2015 am vorbit de metoda cu 50%, cu radical, cu rădăcină pătrată și restul s-a bazat pe degresivitate. Sigur că sunt și alte soluții posibile. și proporționalitatea degresivă înaintea rotunjirii poate fi o soluție. Noi ne-am bazat inițial pe 50-50 la început și restul proporționalitate degresivă. Apoi, uh, referitor la întrebarea aceea dacă uh, ne bazăm cifrele de populație pe persoanele care trăiesc pe cetățenii care trăiesc în statul lor sau uh, pe, și pe cei, luăm în calcul și pe cei care au părăsit statul de origine și trăiesc într-o altă parte a Uniunii Europene. Noi am bazat doar pe populație, pe cifrele de populație. Dumneavoastră însă puteți să țineți seama și de alte cifre, nu... Apoi aveați o întrebare referitoare la numărul suplimentar de 48 de locuri. Și cu toate acestea spuneați că sunt, alte, sunt unele state membre care ar pierde locuri. Acesta este de fapt proporționalitatea degresivă inversă. Uh, Sigur că aceste 48 de locuri lăsate de Regatul Unit în urmă ar putea să fie realocate, dar atunci cinci state și-ar pierde locurile în, și-ar pierde locuri în Parlamentul European. Să luăm exemplu, de exemplu, cazul Lituaniei, unde sunt uh, care are același, locuri, uh, același număr de locuri în Parlamentul European cu Irlanda, deși are vreo 4 milioane de locuitori în minus, ceea ce reprezintă un dezechilibru. Același lucru se înregistrează, se înregistrează și în raportul dintre Ungaria și Suedia. Deci, pur și simplu, se ajustează reprezentarea așa încât toate țările să fie reprezentate corect acum. se pune problema Așadar, ce se întâmplă dacă s-ar trece de la 751 până la o cifră provizorie până la sfârșitul mandatului în cazul în care unul dintre statele membre părăsește Uniunea Europeană? Ce s-ar întâmpla apoi dacă s-ar mai alătura Uniunii Europene până în 2024 și Muntenegru și uh, știu eu ce alte țări? Am ajunge la 800 de locuri. Uh, nu știu dacă am reușit să răspund uh, tuturor întrebărilor, încă, însă încă o dată noi ne ocupăm numai de aspectele de natură tehnică și nu și cele, de cele de natură politică. Mulțumesc foarte mult. Sper să rămâneți deschiși la contacte ulterioare cu comisia noastră până când vom ajunge la o decizie în legătură cu ce algoritm să propunem. Probabil că până atunci va mai trebui să ajustăm unele dintre idei, unele dintre variantele pe care le vom discuta și ne va fi de mare folos punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc foarte mult, iar acum, din păcate, trebuie să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Stimați colegi, vă propun să începem punctul următor de pe ordinea noastră de zi. Așa că vă rog să vă ocupați locurile și mă adresez și asistenților, consultanților politici. ca să putem relua lucrările. Punctul următor de pe ordinea de zi este discuția cu privire la relațiile constituționale dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană în urma referendumului din 27 iunie. Poate știți că noi, Comisia AFCO, suntem aceia care, în calitatea noastră de comisie care se ocupă de afaceri constituționale în Parlamentul European, am primit uh, sarcina de a ne ocupa de rezultatele posibilei părăsiri a Uniunii Europene de către Regatul Unit. Anul acesta este prima dată când ne întrunim pentru a discuta despre această provocare ce stă înaintea Uniunii Europene. Asta și pentru că Comisia noastră are această răspundere specială în contextul Brexit. Noi suntem Comisia Parlamentului European răspunzătoare pentru pregătirea la sfârșitul negocierilor a, cu privire la acordul de retragere, procedura de acord, de consimțământ, pentru a vedea dacă susținem sau nu rezultatele negocierilor. Ca atare, simțindu-ne de plin uh, răspunzători în această problemă, am început deja procesul de strângere de informații pentru a ne aprofunda înțelegerea acestui proces cu toate consecințele ce decurg din el. Este și motivul pentru care, la ședința de astăzi, organizăm un fel de audiere cu reprezentanții Scoției și Gibraltarului. Doamna Fiona Hislop este cu noi Dumnea ei se ocupă și de relațiile Scoției cu Parlamentul, cu Uniunea Europeană și de o serie întreagă de alte probleme importante în procesul de părăsire a Uniunii Europene de către Regatul Unit. De asemenea, în prim-ministrul Gibraltarului, domnul Picardo, este cu noi și după ce o vom asculta pe doamna Hislop, îi vom da și domniei sale cuvântul. Doamna Hislop, vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna profesor Hübner. Bună ziua și mm, bună ziua tuturor membrilor acestei comisii, precum și membrilor uh, Parlamentului European care nu fac parte din această comisie, dar participă totuși la ședința noastră. În calitate de cetățeni europeni, ne îndreptăm privirile către Parlamentul European și către această comisie pentru a ne ajuta să facem față provocărilor cu care ne vom confrunta odată cu părăsirea Uniunii Europene de către Regatul Unit. Și am să mă refer tocmai la aceste lucruri în urma votului, în urma ref- la referendum. Și uh, m-aș ocupa puțin de parcursul uh, constituțional al Scoției ca să vă ofer câteva elemente de context. Regatul Unit n-a fost niciodată un uh, stat unitar, este un construct multinațional noi facem parte din Regatul Unit de 300 de ani, dar rămânem o comunitate politică distinctă. Am avut întotdeauna un sistem juridic separat și instituții independente. Parlamentul Scoției a fost descentralizat în, în 1707, înlocuind uh, Parlamentul anterior și el există încă și în zilele noastre. Avem reprezentanți în uh, cele două camere, din păcate în camera lor zinor unul singur. Avem competență de legiferare în justiție, educație, cultură, mediu, energie, achiziții publice, agricultură, pescuit și locuințe. E vorba de uh, acte legislative promulgate de Parlamentul nostru. Deci, am să mă refer ceva mai târziu la consecințele Brexitului din acest punct de vedere. Regatul Unit a votat în ansamblul său să părăsească Uniunea Europeană, însă Scoția a votat categoric și decisiv pentru rămânerea în Uniunea Europeană. 62% din votanți au votat pentru rămânere și fiecare uh, uh, zonă alocată unei autorități a uh, transmis un rezultat pozitiv pentru referendum. Primul nostru ministru, Nicola Sturgeon, a afirmat deja că se va strădui să protejeze locul nostru în Uniunea Europeană și am arătat foarte clar că uh, cetățenii europeni uh, sunt bineveniți în Scoția. A și spus prima noastră ministră că consideră că uh, Scoția trebuie să rămână o casă pentru cei care, pentru uh, cetățenii Uniunii Europene care rezidează acolo și că aceștia contribuie la bunăstarea Scoției. Noi vrem să ne protejăm în continuare drepturile omului și standardele în materie de mediu și de uh, protecția consumatorilor. Uniunea Europeană a inspirat uh, o puternică schimbare în țara noastră, prin buna noastră cooperare. Iată, avem un uh, festival muzical la Glasgow, la care participă 38 de muzicieni din 15 state membre și care uh, cântă la mm, instrumente vechi câtă vreme la noi Uh, noi am uh, găzduit capitala europeană din 2013. Este un simbol al armoniei și al bunei înțelegeri la nivel european. Faptul că suntem membri ai Uniunii Europene ne-a ajutat să avem mai multă expertiză în anumite domenii, cum ar fi energia, energiile regenerabile sau sănătatea. Suntem, uh, avem 129.000 de cetățeni europeni care au ales Scoția ca loc de muncă și de studiu și aceștia au dus la îmbogățirea societății noastre și o îmbunătățire a economiei noastre. Credința europeană în solidaritate este fundamentală pentru a face față provocărilor globale din zilele noastre, cum ar fi schimbările climatice. Este obligația noastră de a găsi o cale pentru mai departe, respectându-se dreptul la vot și alegerea fiecăruia, menținându-se o legătură strânsă cu prietenii noștri și vecinii noștri europeni. Pe 20 decembrie am publicat Locul Scoției în Europa, iată o broșură, un prim tratat care se ocupă de rezultatele Brexitului și aș vrea să spun de la bun început că propunerile noastre sunt în mod fundamental țintite către Guvernul Regatului Unit, pentru că acesta este acela care se va ocupa de negocierile privitoare la relația viitoare dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Poziția Scoției se reflectă, sperăm noi, și în obiectivele de negociere ale Regatului Unii. Documentul nostru este acela care vorbește despre locul nostru în piața unică europeană arătând că Scoția ar trebui să rămână pe această piață, chiar dacă Regatul Unit în ansamblul său ar dori să o părăsească. Apoi, pentru a se apăra interesele Scoției, ar trebui să facem tot ce putem uh, pentru a menține locul nostru atât în interiorul uh, Uniunii Europene cât și al Regatului Unit. Însă Scoția ar putea fi pusă în situația de a accepta orice fel de soluție propună Regatul, Regatul Unit, Guvernul Regatului Unit, oricât de păgubitoare ar fi aceasta pentru uh, interesele Scoției. Uh, Ceea ce cuprinde acest document este cât se poate de pragmatic, vorbim despre un compromis pe care îl propunem în numele Scoției, uh, în ianuarie, eh, pre, eh, în, Tereza May a arătat foarte clar că dorește să părăsească piața unică, adică că se pronunță pentru hard de Brexit. Scoția se, eh, nu este de acord cu această soluție, noi n-am votat pentru așa ceva, nu am fost consultați pentru asta și nu considerăm că un hard Brexit este în interesul cetățenilor scoțieni pentru a continua calitatea de membru al pieței unice, este fundamental să, să facem acest lucru pentru prosperitatea noastră. Vrem uh, să găsim soluții diferențiate, menținând în același timp uh, uh, pentru Scoția avantajele de pe urma Uh, calității sale de membru al Regatului Unit, Doamna prim-ministru a vorbit despre planurile sale de hard Brexit. Parlamentul nostru însă a votat cu un sprijin uriaș să rămânem în piața unică și să analizeze alte opțiuni pentru Scoția. UK will negotiate on our behalf. În legătură cu faptul că Regatul Unit va negocia în numele nostru, suntem angajați să lucrăm pozitiv și creativ cu Regatul Unit ca Scoția Uh, într-o uniune vamală să devină uh, membru asocial EFTA și fie direct, fie prin Regatul Unit la acordul uh, spațiului economic european pentru a permite comerțul cu Regatul Unit și pentru a menține accesul la piața unică europeană, în continuare respectând cele patru libertăți. Un lucru în legătură cu libertatea de circulație. Nu ni se pare că este un preț de plătut, plătit pentru accesul la piață, ni se pare că libertatea de circulație este un, loc, un lucru bun. Nu trebuie să subestimăm uh, provocările tehnice, juridice, uh, legate de o asemenea opțiune diferențiată. Nu ne uh, dăm înapoi de la aceste mișcări. Am dorit să avem uh, acces la piața unică, asta ar însemna puteri mai mari pentru mm, Parlamentul Scoțian. Au fost identificate probleme, mm, cum ar fi contribuții financiare la bugetul comunitar și verificările care trebuie să fie administrate, circulația administ- produselor și serviciilor. Aceste provocări po- pot să fie depășite dacă uh, Regatul Unit își dorește ne dăm seama că o asemenea soluție diferențiată are nevoie de voință politică din partea ambelor părți. Uh, Theresa May a spus foarte clar că uh, Scoția va fi angajată pe deplin în procesul de Brexit. Opțiunile uh, și că articolul 50 nu va fi declanșat până când vor fi negociate obiective pentru Brexit pentru întregul regat unit. Scoția își va respecta angajamentele, cu toate că nu a fost uh, consultate în prealabil în legătură cu aceste uh, abordări. Vom avea o abordare flexibilă în legătură cu uh, problemele puse de Irlanda de Nord. De aceea nu ne și de aceea nu mm, vedem de ce o flexibilitate în ceea ce privește circulația nu s-ar aplica și Scoției pentru a respecta vocea și pentru a proteja interesul mm, cetățenilor Scoției în Regatul Unit și în Uniunea Europeană. După cum am menționat, nu uh, căutăm negocieri paralele, separate cu statele membre și cu Uniunea Europeană. Acceptăm că odată ce va fi declanșat articolul 50, negocierile vor fi între Regatul Unit și Uniunea Europeană, însă considerăm că avem dreptul să solicităm uh, Guvernului Regatului Unit să includă un angajament în scrisoarea pentru articolul 50 pentru a căuta o soluție pentru Scoția pentru a ne permite să rămânem în piața unică, în spațiul unic, în piața unică. Uh, doamna prim-ministru a, uh, nu a putut să fie prezent, prezent aici pentru că este la o întâlnire ministerială la Cardiff cu doamna Teresa May și cu reprezentanții uh, Irlandei de Nord pentru a discuta opțiunile Regatului Unit. Parlamentul European reprezintă vocea Uniunii, cetățenilor Uniunii, uh, poate să uh, hotărască dacă uh, negocierile pentru articolul 50 respectă drepturile cetățenilor în Regatul Unit și în Uniunea Europeană. Drepturile cetățenilor trebuie să fie respectate peste tot și trebuie să se facă o și trebuie să se uh, facă o diferențiere pentru regiunile Regatului Unit. Diferențierea trebuie să fie o parte a procesului de la început, în timpul negocierilor și în, în relația viitoare cu Uniunea Europeană. Un alt aspect uh, ar uh, reprezenta puterile Parlamentului Scoțian pentru a permite o asemenea abordare diferențiată. După cum am uh, menționat, ar exista puteri și mai mari între justiție, educație, cultură, climă, energie, uh, pescuit și sănătate. Puteri noi în legătură cu uh, decizii fiscale. Deja avem o uh, marjă de autoguvernare și avem o serie de capacități de a pune în aplicare politici și legislație. Multe dintre puterile Scoției sunt uh, susținute de către dreptul comunitar și am transpus uh, dreptul comunitar în legislația Scoției de mulți ani. Părăsirea Uniunii Europene ne-ar uh, ar trebui să rezolve și probleme juridice care țin de legislația comunitară. Parlamentul scoțian va, se va, va încerca să se asigure că aceste puteri se vor întoarce în, către Scoția aceste puteri sunt necesare pentru a apăra, uh, pentru a oferi protecția socială. Uh, legile și regimurile de reglementare trebuie să fie consistente cu cerințele pieței unice. Trebuie să ne asigurăm că și serviciile financiare vor intra în această categorie. Trebuie să ca Regatul Guvernul Regatului Unit să includă o asemenea propunere în poziția de negociere. Scoția este o națiune mândră și pro-europeană, care a fost scoasă din Uniunea Europeană împotriva voinței sale. Salutăm uh, contribuțiile pe care uh, și le fac uh, cetățenii din uh, Uniunea Europeană care trăiesc în Scoția și vrem să garantăm dreptul cetățenilor noștri de a călători și de a lucra și de a studia în uh, Uniunea Europeană. Ne preocupă afirmațiile recente ale prim, doamnei prim-ministru pentru în sensul unui Brexit dur Imaginația, creativitatea și flexibilitatea sunt necesare pen, pentru toate părțile și legăturile de prietenie între Scoția și alte state din Europa sunt uh, foarte profunde și reciproc uh, benefice ca și în istorie. Așadar, în uh, lunile turbulente care vor urma, vă solicit cu respect, stimați membri ai Parlamentului European, ca um, organism care reprezintă toți cetățenii Uniunii, vă rog nu uitați de Scoția. Acum a venit timpul să vă demonstrați solidaritate față de na- o națiune care își dorește să rămână în Uniunea Europeană. Să ascultați și să apărați interesele celor care locuiesc, studiază în Scoția, care sunt cetățeni comunitari. În negocierile Uh, care vor urma. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept uh, întrebări din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă secretar. Uh, aveți voie să faceți orice aici în Parlament, Acum îi dau cuvântul domnului Fabian Picard, ministru al Gibraltarului. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, îmi face mare plăcere să mă adresez dumneavoastră astăzi ca ministru principal al Guvernului Gibraltarului. Vă mulțumesc pentru că ați decis să auziți, să ascultați vocea poporului din Gibraltar în uh, inima democrației europene. Este o, uh, un tip de răscruce în, istor- în istoria uh, Europei. Locuitorii din Gibraltar sunt, au fost și își ar fi dorit să continue să fie cetățeni europeni entuziaști, cetățeni pe care îi veți reprezenta în negocierile legate de articolul 50. Cetățenii britanici au ales o altă cale, așadar, în lumina deciziei de a părăsi Uniunea Europeană, vreau să încep astăzi prin a prezenta câteva dintre detaliile statutului actual al Gibraltarului, după aceea voi trece la referendum și la problemele care apar în contextul negocierilor odată ce Regatul Unit va declanșa articolul 50 din Tratatul de la Lisabona și, uh, bineînțeles, că aștept orice întrebări din partea dumneavoastră la sfârșitul prezentării mele. În ce prima trină descrie natura și termenii uh, relației existente a Gibraltarului cu Uniunea Europeană. Gibraltarul s-a alăturat comunității economice europene odată cu Regatul Unit în 1973 Uh, suntem membri conform articolului 227 aliniatul 4, acum articolul 355 aliniatul 3 a Tratatului Uniunii Europene. Acest articol spune vedere tratatelor se vor aplica, se aplică teritoriilor europene pentru care relațiile pentru ale căror relații externe este responsabil un stat membru. Efectul a fost că tratatul european s-a aplicat pe deplin Gibraltarului Însă această aplicare de plină a fost calificată de articolele 28-30 ale actului de aderare al, Uniunii al Regatului Unit, uh, care priveau uh, taxă pentru valoare adăugată, TVA, care nu este aplicabilă Gibraltarului. Gibraltarul nu face parte din teritoriul comun vamal european și Regulile pentru libera circulație a mărfurilor în piața unică nu se aplică Gibraltarului. De, ase- de asemenea, politica comercială comună nu se aplică Gibraltarului. Gibraltarul este doar ex- exclus din acele domenii ale legislației europene la care nu a aderat nici, Uniunea, eh, nici Regatul Unit, Unit, cum ar fi Schengen și moneda unică toate celelalte părți ale tratatelor europene, inclusiv uh, prevederile privitoare la libera circulație a serviciilor, persoanelor, uh, capitalului și înființării, se aplică Gibraltarului, cum ar fi și politicile comune, cum ar fi cele de mediu și de consumatori. Într-un aviz în 19 ianuarie 2017, uh, Curtea Europeană de Justiție a constatat că Regatul Unit și Gibraltarul trebuie să fie considerate ca un stat membru unic. Cum se aplică legislația comunitară în Gibraltar? Toate normele și legile Uniunii Europene relevante uh, tratatului care se, părților tratatului care se aplică Gibraltarului sunt aplicabile conform uh, Uh, actului comunităților europene pentru Gibraltar. Responsabilitatea pentru transpunerea și aplicarea legislației comunitare depinde în totalitate de guvernul Gibraltarului. În acest sens, prevederea cheie este secțiunea 47 aliniatul 3 din Constituția Gibraltarului, care spune că miniștrii din guvernul Gibraltarului dețin responsabilitatea de plină pentru toate aspectele comunitare, în, în afară de cele legate de apărare și relații externe. De aceea transpunem și implementăm toate măsurile comunitare în Gibraltar în același fel ca orice parlament național în fiecare stat membre. 70%, membru, 70% din toate legile aplicate în Gibraltar sunt legate de apartenența la Uniunea Europeană. De, că, și uh, Gibraltarul este în a depășit toate termenele de transpunere uh, în ceea ce privește toate directivele comunitare. Nu am uh, rămas cu nimic în urmă. Gibraltarul poate să fie singura jurisdicție în Uniunea Europeană care se poate să spună acest lucru și de aceea ar fi păcat ca o, o jurisdicție exemplară în ceea ce privește conformitatea cu uh, achiul comunitar care să, să fie nevoită să părăsească clubul în mod involuntar. Să vă prezint acum câteva dintre mecanismele de angajament direct între Gibraltar și Uniunea Europeană. Am votat în alegerile pentru Parlamentul European de la decizia Matthews versus Regatul Unit. Această sentință a fost importantă pentru Parlamentul European. A fost prima dată când un o, uh, un tribunal a constatat că Parlamentul European face parte din legislatura statelor membre. Statelor membre. Gibraltarul a participat la alegerile euro- europene, începând cu 2004, ca parte din um, circumscripția de sud-vest a Regatului Unit. Avem un birou de reprezentativ în Bruxelles, Gibraltar House, deschis în 2014. Reprezentanța noastră comunică mm, frecvent cu instituțiile europene, precum și cu reprezentanța permanentă a Regatului Unit. În momentul în care am deschis acest birou și uh, steagul Gibraltarului uh, a fluturat în capitala europeană, a fost una dintre realizările principale ale vieții, vieții mele politice. Suntem angajați ca prezența noastră la Bruxelles să continue. Referendumul pentru Brexit în Gibraltar. În 23 iunie 2016, cetățenii din Gibraltar au semnat, uh, au transmis un, o declarație echivoc, neechivocă de susținere pentru uh, Uniunea Europeană. În Gibraltar, 96% din voturi au fost pentru rămânere și doar 4% pentru plecarea, părăsirea Uniunii Europene. Este dificil de găsit o uh, circumscripție în întreaga Uniune Europeană care să um, uh, aibă un asemenea rezultat și uh, ne, suntem foarte triști că uh, noi, pro-europeni convinși, suntem nevoiți să părăsim Uniunea Europeană. Sunt cinci motive prin, pentru atașamentul pentru Uniunea Europeană și pentru susținerea rămânerei în Uniunea Europeană. În primul rând, uh, o unitate politică fără precedent în legătură cu acest subiect. În al doilea rând, eh, cetățenii ar, au văzut că Spania ar putea să vadă Brexitul ca o posibilitate de a eh, face o cerere de suveranitate. Gibraltarul, în al treilea rând, Gibraltarul este pe eh, este apropiată de continentul european și face parte din istoria și cultura europeană. Vrem ca să continuăm uh, chiar după uh, ieșirea din Uniunea Europeană. În al patrulea rând, cetățenii din Gibraltar uh, văd Uniunea Europeană ca, un, uh, ca o protecție împotriva unor vecini uneori ostili. Și în al cincilea rând, există și finanțare europeană. 60 de milioane de lire sterline au fost alocate în 16 ani. Este un, o sumă foarte semnificativă în contextul Gibraltarului. Pentru a ilustra punctul al patrulea la care m-am referit, este important să, fac, să luăm notă că în că Spania câteodată impune cozi la frontiere de două ori sau chiar mai mult. Aceste întârzieri sunt disproporționate și motivate politic. Comisia însăși a constatat recent că erau nejustificate și un ministru de externe al Spaniei a declarat în trecut că aceste cozi sunt uh, create pentru a demonstra capacitatea Spaniei de a impune presiune asupra Gibraltarului. Însă, majoritatea cetățenilor uh, afectați erau uh, cetățenii Uniunii Europene care lucrau în Gibraltar și locuiesc în Spania. Care ar fi implicațiile pentru Gibraltar uh, și ale regiunilor din Spania învecinate mm, în legătură cu ieșirea din Uniunea Europeană? este foarte dificil să evaluăm uh, impactul ieșirii din Uniunea Europeană, indiferent de uh, dificultățile politice create de Spania. Relația dintre Gibraltar și regiunea uh, învecinată din Spania este un exemplu de succes european. Două părți ale Uniunii Europene uh, se apropie pentru a crea creștere economică, prietenii umane și prosperitate pentru regiune. Și nimic nu simbolizează succesul mai clar decât o graniță deschisă. În octombrie 2015 aveam 26.144 uh, de locuri de muncă în Gibraltar. 10.473 erau deținute de lucrători de frontiere, deci 40% din locurile de muncă, deci 60, și 60% dintre acestea uh, de către cetățeni spanioli. O frontieră care, care îi lipsește fluiditatea necesară pentru ca oamenii să ajungă la muncă ar periclita locurile de muncă a 10.000 de cetățeni europeni care locuiesc în un stat european și lucrează în Gibraltar pierderea mm, acestor locuri de muncă ar afecta atât economia Gibraltarului cât și a regiunii spaniole învecinate. Un raport al Camerei de Comerț din Gibraltar, uh, și vă las exemplare din acest raport, ne arată următorul lucru. În 2013, companiile din Gibraltar au importat uh, bunuri în valoare de 381 de milioane mm, lire sterline, deci aproape jumătate de miliarde de euro. Uh, economia Gibraltarului a crescut uh, cu 554 milioane de lire sterline, deci 3 sferturi de miliard de euro în perioada respectivă. Gibraltarul reprezintă un sfert din PIB-ul regiunii. Numărul de locuri de muncă susținute de economia Gibraltarului este echivalent cu 24% din uh, numărul de locuri de muncă din regiunea Campo în 2013 lucrătorii externi spanioli au câștigat mai mult de 130 de milioane de euro în Gibraltar în 2013. Alții lucrători străini au câștigat 135 de milioane de euro din economia din Gibraltar. Rezidenții din Gibraltar au cheltuit 100 uh, de milioane de euro pe bunuri și servicii în Andalusia în 2013. În plus, cetățenii din Gibraltar care au locuințe în regiunea Campo de Gibraltar au cheltuit 90 de milioane de euro în Andalusia. Gibraltarul reprezintă 25% din PIB-ul municipalităților spaniole învecinate cu o populație combinată de 300 de mii de oameni. Efectul nostru asupra regiunii este, prin urmare, un net pozitiv și disproporționat cu uh, Uh, populația noastră și teritoriul pe care îl ocupăm. Și statistica cea mai bună care, mm, pentru a ilustra acest lucru este să uh, luăm notă că Gibraltarul este cel mai mare angajator din regiunea Andalusia, uh, doar după uh, guvernul regional. Prosperitatea Gibraltarului este prosperitatea regiunii <clears throat> din Spania învecinate și viceversa. De aceea Brexit trebuie să țină cont de un Gibraltar care continuă să fie un uh, motor de creștere economică și asta e și în interesul Spaniei, nu doar al Gibraltarului. De aceea, muncitorii spanioli din regiunea, din zona Gibraltarului, fac parte din succesul nostru. Spunem în continuare că vom continua să creăm locuri de muncă dacă putem lucra împreună. E atât în interesul regiunii vecine din Spania, cât și în regiunea, cât și în interesul Gibraltarului. În acest sens, guvernatorul lucrează strâns, strânsă legătură cu ministrii Guvernului Regatului Unite și cu alți oficiali într-un comitet mixt, asigurându-se că Gibraltarul e implicat în totalitate în negocieri și pregătit pentru retragerea din UE. Sigur că multe lucruri vor depinde de detaliile negocierile, dar următoarele principii conduc poziția guvernului nostru pe măsură ce începem negocierile. În primul rând, granița deschisă cu Spania este esențială. Asta e în special important pentru muncitori din zona de frontieră și turiști. E, sunt elemente esențiale pentru persoane care intră și ies din Gibraltar în aceeași zi. Și noi dorim să păstrăm acest flux la frontieră. De exemplu, o relație specială cu zona Schengen sau crearea unei zone comune de călătorie sau imigrație între Gibraltar și UE ar putea face controlul unor uh, ar putea face obiectul unor controle vamale, <clears throat> așa cum s-a și întâmplat din 73 încoace. O altă rută ar putea fi dată de regulamentul 1931 din 2006 care stabilește derogări pentru traficul de frontieră. Acest regulament e Eh, inspirat de comunitate comunitatea lărgită și de asigurarea că nu există obstacole pentru comerț și oameni și schimb cultural și social. Iar în cazul Gibraltarului va fi mai ușor de operat decât în alte zone, pentru că e vorba doar de o suprafață de 2,5 mile pătrate. În al doilea rând, ar trebui să avem acces la piața unică a serviciilor, care reprezintă 10% din fluxul nostru financiar. Vă rog să țineți cont de situația noastră unică și să nu ne pierdeți din vedere în procesul de negociere. O frontieră deschisă pentru turiști, dar diferită de libera mișcare înțeleasă la nivel european, deci este esențială. Întotdeauna am avut un statut diferit în uh, Uniunea Europeană și dacă se dorește, noi am dori, suntem gata să facem orice aranjamente sensibile din punct de vedere geografic, ca să garantăm cea mai bună cooperare cu statele vecine, Spania și Maroc. Trebuie să nu pierdem din vedere bunul simț, cer tuturor părților implicate în negociere să țină cont de cerința primului ministru de a negocia cu respect în beneficiul tuturor și de a lucra pentru un parteneriat continuu între o, un uh, regat unit nou independent și o Uniune Europeană în curs de dezvoltare. Sunt sigur că veți face acest uh, lucru într-un mod uh, ținând cont de oamenii din Gibraltar, pentru că inimile și patria noastră rămân europene, chiar dacă s-ar putea să părăsim Uniunea Europeană. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Și acum coordonatorii. PPE, George Chaplin. Mulțumesc. Doamna Hislop, am o întrebare și văd că ați fost la Hitler Academy, unde am fost și eu, mm, cu ceva timp în urmă, înaintea dumneavoastră, cu siguranță. Ce vreau să spun? Într-un stat creat din mai multe unități, e clar că unitățile mai mari le ignoră pe cele mai mici. Asta e problema cu Anglia și cu Scoția. Sunt aspecte strategice, politice și și culturale. Aș vrea să vă întreb în cazul unui Brexit dur, care cred că e cea mai probabilă variantă, cum vedeți relația pe termen lung între Scoția și Anglia? Eu cred că vor exista fricțiuni și în al doilea rând, și înțeleg de la întâlnirea din Cardiff de astăzi că știrile nu sunt prea bune pentru Scoția, Irlanda de Nord și țara Galilor, care credeți că sunt șansele unei soluții satisfăcătoare dată fiind traiectoria guvernului actual de la Londra și are Scoția un plan B? La prima întrebare, motoul Academiei de care vorbeați era să privim în urmă și să privim înainte. A fost o mișcare importantă nu doar pentru viitorul Uniunii Europene, dar și relația dintre Regatul Unit și părțile constituente. Și cred că oamenii se uită cu mare atenție la ceea ce spune doamna prim-ministru ce ar putea sau nu să însemne aceasta pentru Scoția și poziția noastră rămâne aceeași în parteneriat de pe picior de egalitate. Ni s-a spus că suntem o familie de națiuni și abia în urmă cu câțiva ani ni s-a spus cât de important este să rămânem în Regatul Unit să fim, ca să fim membri ai Uniunii Europene. Acum toate aceste lucruri s-au schimbat. Suntem într-o poziție foarte activă. V-ați referit la discuția de la Cardiff, la care a participat și Nicola Sturgeon, doamna prim-ministru, iar declarația de acolo spune că procesul de negociere și examinarea documentului scoțian trebuie să fie intensificat, asta spune Regatul Unit, intensificat, deci să nu ne uităm doar la titlul de astăzi, ci la ceea ce va rezulta de aici. Și cred că situația e importantă. Oamenii se uită cu atenție la ce va însemna, de fapt, acest lucru. Conform propunerii Freezer Wallenden, în, ultimii, în următorii 10 ani, Scoția ar putea pierde 11 miliarde și 80.000 de locuri de muncă. Deci e un da, vorbim de procese constituționale, dar realitatea pentru viețile oamenilor putea să fie foarte dură și încercăm din greu să ajungem la un compromis. Documentul nostru nu reprezintă poziția noastră ideală. În situația ideală rămânem membrii UE. Știm însă că asta nu se va întâmpla. Nu e un document pentru independența Scoției, ci căutarea unei posibilități. Rămâne de văzut ce spune doamna prim-ministru. Oamenii se uită cu atenție la aceste lucruri. Sunt vremuri grele, toată lumea caută lideri politici de încredere și cred că Scoția a venit cu o ofertă constructivă și așteptăm să vedem răspunsul legat Unit și ce presupune intensificarea de care vorbeam. Mulțumesc din partea socialiștilor. Richard Corbett în locul coordonatorului. Sau vreți să vorbiți mai târziu în calitate de britanic? Da, mă, vreau să vorbesc în calitate de britanic, dar sunt întrebări de interes general. În primul rând, mulțumesc amândurora. E interesant pentru comisia noastră să vedem că există poziții diferite față de cele exprimate de guvernul maestății sale, de poziția doamnei Theresa May nu se bucură de susținere întreaga, întregul regat unit și bine că colegii noștri pot să vadă aceste diferențe. Iar pe prietenul nostru din Scoția aș dori să întreb felul următor. Partidul dumneavoastră nu exclude un eventual al doilea referendum cu privire la independența Scoției. Aș dori să știu știu dacă nu eliminați nici posibilitatea un al doilea referendum pe problema Brexit și cu ce amendamente veniți pe textul uh, aflat în fața Camerei care autorizează guvernul Regatului Unit să înceapă procedurile Brexit conform articolului 50. Iar pe Fabian Picard aș dori să-l întreb și aici mi se pare interesant câte lucruri trebuie soluționate pentru a evita o situație problematică în Gibraltar. Cred că numărul total de lucruri care trebuie soluționate acolo sunt vreo șapte mii foarte importante și dumneavoastră ați mai adăugat câteva. Dacă v-am înțeles bine, spuneați că și dumneavoastră ați dorit de fapt să rămâneți pe piața unică, spre deosebire de guvernul doamnei May, și aș dori să știu dacă cooperați cu Scoția cumva. Mulțumesc. O serie întreagă de probleme așadar. În ceea ce privește ce dorim să facem, dorim să oferim mai multe opțiuni pentru a duce Scoția mai departe. Am, asta am spus. Dar nu plecăm de la ideea independenței. Da, partidul nostru crede în independență și cerem asta, dar avem o responsabilitate față de țară și națiune în uh, întregime și trebuie să găsim o cale. Să nu uităm că la planul referendului, referendumului, guvernul Marii Britanii nu avea niciun alt plan. Și asta căutăm noi să facem acum, să venim cu alte opțiuni. Sunt uh, părți în Regatul Unit care cer un al doilea referendum, dar repet că am avut un referendum de 62% din scoțieni au cerut să rămână. Și acum, dacă mai face un referendum cu același rezultat, cine ar mai ține cont de poziția noastră? În ceea ce privește procesul cu uh, articolul 50, da, e unul din cele mai scurte texte publicate în istorie, sunt două articole scurte. Membrii guvernului vin cu amendamente. Înțeleg că sunt propuse multe amendamente. Nu în ultimul rând, crezând-o pe cuvânt, pe doamna ministru care spunea că nu va ataca, nu va începe cu articolul 50 până nu are o carte albă și alte elemente garant, care să garanteze poziția aceasta, însă toate aceste lucruri nu le avem încă și iată e un proces. E responsabil nu doar uh, guvernul de la Westminster, ci și acest parlament, pentru că atâta timp cât Regatul Unit rămâne uh, membru și noi suntem cetățeni europeni și încercăm să fim reprezentați. Mulțumesc, Richard, pentru acea observație că privește statutul de membru al pieței unice. Poziția noastră a fost clară încă de dinaintea referendumului și rămâne în continuare aceeași poziție. Credem că există un mare beneficiu în a rămâne în piața unică. Pe noi ne interesează piața unică a serviciilor, iar creându-ne această poziție, am discutat cu Națiunile Regatului Unit și multe industrii relevante în contextul uh, statului de membru al Regatului Unit. Nu doar națiunile, dar și regiunii, precum uh, Londra, de exemplu. Am avut discuții cu primarul Londrei și cu industrii reprezentate la Londra, servicii financiare. Am văzut care sunt pozițiile lor și cum uh, se dezvoltă acestea. Am vorbit cu mulți despre ce presupune viitorul și lucrurile sunt în mișcare. Poziția Regatului Unit pare să fie destul de clară acum. Poziția orașului London e în curs de dezvoltare. Gibraltarul și-a exprimat poziția și după 23 iunie, spunând acces sau participare la piața unică și nu rămânere în piața unică. Trebuie să acceptăm adevărul, să vedem la Uh, la ce ne putem aștepta, ce e posibil, ce e realist în acest context. ECR. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În principiu, cred că ar trebui să avem încredere în guvernul Marii Britanii. Să nu grăbim noi dezbaterea. Haideți să le dăm uh, un pic de timp și să așteptăm invocarea articolului 50, să așteptăm începerea procedurii în mod oficial. Dar ar trebui să avem încredere în întreg guvernul, pentru că aceasta înseamnă și interesul Uniunii Europene. Dorim ca aceste negocieri să fie eficiente și de aceea cred că dezbaterea pe care o purtăm aici este un pic prematură. Apreciez totuși faptul că avem acești oaspeți de vază din Scoția și Gibraltar astăzi și le mulțumesc pentru aceste informații. Ați menționat și multe diferențe între Gibraltar și Scoția și restul Regatului Unit, dar există și multe asemănări. Nu degeaba Regatul Unit este totuși o entitate. Ați spus că Scoția n-a dorit niciodată să-și uh, abandoneze moneda. Ce relație aveți față de lira sterlină și vă gândiți să vă alăturați zonei euro? Asta ar fi o prima întrebare și mă mai gândesc la alți factori care unesc Regatul Unit. Din perspectiva Scoției, întreb pentru că mă aștept la negocieri eh, rezonabile care să fie în beneficiul tuturor și să țină cont de diferențe și de beneficii. Domnul Helmut Scholz. Nu. te nu te-am văzut, scuze. te din partea liberalilor. Ia. Vă mulțumesc. Credeam că nu urmează mai târziu rândul. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor care au venit să ne prezinte punctele lor de vedere. Din păcate, domnul Cameron v-a promis tuturor că veți avea cel, toate avantajele. Însă se pare că apar uh, probleme extrem de mari și doar dezavantaje. Noi, ca Parlamentul European, știam că exista un risc foarte mare al referendumului. Cred că o mare majoritate dintre noi, parlamentari, nu susțineam uh, o asemenea operațiune politică de risc enorm. Cu toate că existau unii Uh, inocenți care spuneau că este foarte bine să avem referendumuri tot timpul. Mulți dintre noi știam care este riscul, inclusiv negocierile de dinainte de referendum am fost, au fost pentru noi uh, ceva foarte amar, uh, un fel de șantaj pentru ca Regatul Unit să nu părăsească Uniunea Europeană și acest sacrificiu pe care mulți ni l-am uh, asumat, în ciuda acestui sacrificiu, referendumul a avut rezultatul pe care l-ați văzut. Există câteva aspecte fundamentale din punct de vedere al Parlamentului nostru și al Comisiei AFCON. Unul, noi am respectat Regatul Unit. Regatul Unit a decis anumite reguli de joc în ceea ce privește cetățenii Regatului Unit și noi am respectat acest lucru. Însă acum trebuie să respectăm în continuare regulile de joc și uh, asta înseamnă că anumite dintre aceste reguli sunt interne și trebuie să le respectăm pentru că uh, trebuie să respecti regulile jocului și atunci când îți convine și atunci când nu și când rezultatul îți e favorabil și când nu, pentru că așa e politica și aceasta este legea și pe asta se bazează statul de drept. Încă o problemă. Noi suntem Comisia Afaceri Constituționale și ne interesează în mod subiectiv anumite dintre aspectele pe care le menționați. Noi suntem garanții respectării tratatului și ale normelor care ne unesc ca state în Uniunea Europeană. Acest lucru pune limite în fața dorințelor, voințelor, subiectivității și creativității. Trebuie să vă spunem acest lucru pentru a nu vă face iluzii. În orice caz, avem o situație acum mult mai diferită între situația Scoției și a Gibraltarului în cazul Scoției. Scoția, în cel mai rău caz, Scoția poate să beneficieze să poate să beneficieze de o soluție traumatică de a ă, deveni independentă de Regatul Unit, pentru că legea o permite. Însă, în cazul Gibraltarului, este, este de fapt vorba de ultima colonie pe teritoriul european. Națiunile Unite ă, au indicat că această anomalie trebuie să se rezolve între guvernul Regatului Unit și Regatul, Regatul Spaniei. Însă totul s-a schimbat Uh, precipitat uh, de la ultimele negocieri care ar fi putut să aibă loc între cele două state pentru a se ajunge la decolonizarea ultimei colonii europene. Acum nu mai este posibil. Nu mai este posibil, ținând cont de Brexit, să facem armonizarea suveranității dacă Mm, va fi o discuție între un stat membru și un stat exterior. Acest lucru dincolo de opiniile pe care le-am putea avea. Însă, în cazul Gibraltarului apare o altă problemă. Această anomalie, dumneavoastră ați menționat anumite cifre pozitive, însă sunt și alte date care nu sunt atât de pozitive. Gibraltarul este considerat uh, de paradis fiscal din, din partea Spaniei pentru că nu există schimb de date și fiscul spaniol uh, spune că sute de milioane de sute de um, câteva milioane de euro se, se pierd din cauza evaziunii fiscale datorită Gibraltarului. Deci există și uh, problema um, dublei impuneri care uh, nu poate exista datorită politicii Gibraltarului. Pe de altă parte, Gibraltarul are opțiuni economice impresionante, dat fiind că a avut o creștere economică de mai mult de 49% în ultimii patru ani, uh, beneficiind de globalizare. Uh, aveți toate companiile de jocuri și de um, jocuri pe, de noroc pe internet, uh, intermediați vânzări de petrol, și un alt lucru care este foarte interesant în Gibraltar este că sunt mai multe întreprinderi decât cetățeni în Gibraltar. Știm că aceste întreprinderi sunt în foarte puține imobile. eu și ne-am dat seama că în cazul afacerii documentelor Panama, Mossack Fonseca, care avea zeci de milioane de euro de cifră de afaceri și avea uh, Uh, sediul într-unul dintre aceste imobile. Ce înseamnă acest lucru? Pentru dumneavoastră, dumneavoastră vi s-a oferit, uh, vi s-a oferit uh, doar avantaje și multe dezavantaje din punct de vedere social-economic. Pentru mine, ca cetățean spaniol, mă interesează decoloniz- decolonizarea ultimei colonii de pe teritoriul european. Uh, pentru că afectează integritatea anumitor state care fac parte din Uniunea Europeană. Însă, ca cetățean european, mă preocupă mult mai mult creșterea uh, de ca că creșterea de 49% a fost mai scăzută decât uh, în restul Spaniei. Eu cunosc regiunea uh, Spaniei învecinată și uh, neregulile pe care le generează Gibraltarul înseamnă că există multe activi- activități ilegale, contrabandă de tutun, lucruri care nu sunt armonizabile cu valorile Uniunii Europene. Luptăm împotriva evaziunii fiscale, împotriva dublei impuneri care se poate permite în Gibraltar. Și asta pe, pe mine mă îngrijorează. Uh, vă respectăm capacitatea de a găsi aliați, uh, resurse, însă, după cum a spus domnul Stiglitz în comisia uh, Panama Papers, trebuie să luptăm împotriva părții întunecate a globalizării. Nu putem să avem doar avantaje și să beneficiem de globalizare în tot timpul. Vă mulțumesc. Vreți să interveniți acum? pentru că aș dori să vă informez că doamna Hislop trebuie să ne părăsească la ora 18, deci vă rog să fiți mai conciși în întrebările dumneavoastră. Thank you very much. Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc pentru această posibilitate de a reacționa la cele spuse de doamna deputată. Totul se vede din uh, cum a fost pusă întrebarea de fapt nu a fost o întrebare, a fost o constatare. Poziția clasică a Spaniei față de Gibraltar, dar și în modul în care ați reprezentat asta, găsim elementele cheie aici. Um, Regatul Unit face parte din 73 din UE, Spania abia din 86 și în acest timp un singur stat a fost de părere uh, că Gibraltar ar fi un paradis fiscal. Spania a fost acest stat. Asta nu înseamnă că Gibraltarul face afaceri doar cu Spania. Gibraltarul are relații economice cu toate statele membre ale Uniunii și un singur membru consideră că Gibraltarul ar fi o, un paradis fiscal. Iată elementele politicului care stau la baza acestor presupuse fapte. E imposibil înțeles cum ar putea cineva crede că, că Spania pierde un miliard de euro pe an prin Gibraltar. Și dacă ar fi adevărat că Gibraltarul nu schimbă informații fiscale cu Spania, dumneavoastră greșiți, doamnă deputat puteți primi de la statul dumneavoastră membru detaliile toate inform- în detaliu toate informațiile din ultimul an pe uh, cereri de informații primite de Spania. Știu că Spania se plângea că Gibraltarul nu oferă schimb de informații. Dar am fost foarte dezamăgit că ministrul pentru Sienda în Spania nu mi-a răspuns când i-am scris direct după ce a făcut acele observații și am spus nu am primit nici o cerere de informație din partea noastră. I-am dat detaliile, i-am spus cum se trimit acele cereri de informație și tot nu mi-a răspuns, dar vă pot aduce la cunoștință că acum primim cereri de informații din partea Spaniei și răspundem. Dar asta mi se pare ironic, că numai Spania n-a trimis astfel de cereri. Germania, Franța, toate celelalte state membre ale Uniunii au trimis Gibraltarului cereri și au primit răspunsuri. Și vă pot da câteva detalii ca să înțelegeți mai bine poziția noastră. Deci Gibraltarul are 27 acorduri de schimb de informații fiscale. Am, oferit, am făcut această ofertă și Spaniei, dar proiectul nu mai avansează din 2011. Noi suntem gata să-l semnăm, dar nu s-a mai întâmplat nimic din 2011 încoace. Între timp există directiva europeană care oferă bazele schimbului de informații și pe baza asta am uh, aderat și la Convenția OCDE și schimbăm informații cu toate statele din lume. Directiva 2011-16 se aplică și nouă și schimbăm informații cu toate statele membre. Directiva cu privire la economii, la fel, se aplică și la noi și schimbăm informații cu toate statele care ne cer informații. Facem parte și din schema interguvernamentală FACTA și facem schimb de informații cu toate statele membre FACTA, inclusiv cu Statele Unite. Și am semnat și un acord multilateral cu, apropo de schimbul automatizat EMCEA Și aici era vorba de un grup de 5 care include și Spania. Deci putem discuta despre dezbatere, putem discuta despre ce doriți dumneavoastră, despre ce am crede noi că ar trebui să se întâmple cu Gibraltarul, dar aceste dezbatere ar trebui să se bazeze pe adevăr și să argumentăm. Acum că vă aud cum descrieți că, că facem parte din uh, zona întunecată a globalizării, ar trebui să port, credeți, masca lui Darth Vader? Vă invit să veniți în Gibraltar, să vedeți realitatea, să vedeți cum jucăm noi un rol important în regiune din punct de vedere pozitiv. Vă invit să renunțați la privirea îngustă, la ochelarii de cal și să veniți și să înțelegeți de ce întindem mâna prieteniei guvernului Spaniei și de ce nu ni se răspunde. Ne vom continua să oferim această, uh, acest ram de măslin și vă stăm în continuare la dispoziție. Dar dreptul la autodeterminare rămâne foarte clar și nimic altceva nu poate hotărâ poziția noastră. E vorba de dorința oamenilor din Gibraltar. Iar cine crede altceva nu trăiește în realitate, nu trăiește în lumea modernă. Iar oamenii din Gibraltar au spus că acestea doresc să fie viitorul lor și poziția rămâne. În Marea Britanie, literele lege se respectă și se aplică, e un aspect fundamental, și vorbim pe fapte. Și dacă doriți să vorbim pe fapte, vă pot spune că nu sunt mai multe companii în Gibraltar înregistrate decât oameni. Asta doar dacă numărați toate companiile din secolul XIX încoace înregistrate fără să țineți cont de cele care s-au desfințat între timp. Atunci s-ar putea să ajungeți la o cifră atât de mare. Dar, repet, dacă, e să trăim în, dacă trăim totuși în realitate, trebuie să acceptați această invitație a mea, să veniți în Gibraltar, să vedeți realitatea, să vă schimbați părerea și să deveniți prietenii noștri. Mulțumesc, dragi colegi! ar trebui să evităm de să discutăm probleme bilaterale. Ne aflăm aici în contextul discuțiilor legate de Brexit. Uh, în legătură cu retragerea din Uniunea Europeană, putem spune măcar un lucru, nu o să fie ușor, va fi complex, nu s-a mai întâmplat niciodată și cu toții avem în față provocări și statele membre și administrațiile descentralizate și instituțiile Uniunii Europene, toată lumea va avea vremuri grele de parcurs. Ceea ce trebuie să facem este însă să ne asigurăm că la finalul acestui proces vom putea în continuare să cooperăm. Nici într-un caz să nu ne întoarcem unii cu bâtele împotriva celorlalți. Deci cu toții trebuie să evoluăm într-un spirit de cooperare. Și complexitatea aceasta este demonstrată de faptul că deja, este întărită de faptul că deja avem relații diferențiate cu Uniunea Europeană, cu statele membre ale acesteia pe piața unică și chiar cu alte părți ale Regatului Unit, uh, cu anumite insule și așa mai departe, insule din, din Canalul Mânecii și așa mai departe. Deci, iată, s-a mai spus că poate discuția noastră este prematură, acum uh, Nu au început negocierile, nu s-a declanșat uh, articolul 50, Parlamentul European nu i s-a solicitat un punct de vedere cu privire la aceste negocieri, dar cred că putem să admitem că există reguli diferite. Și, din câte înțeleg eu, trebuie să recunoaștem faptul că există roluri diferite pentru fiecare instituție, Comisia, Consiliul, Parlamentul European, iar eu, în calitatea mea de deputat uh, scoțian și de cetățean deocamdată al Uniunii Europene, mă uit în direcția Comisiei dumneavoastră și a Parlamentului European ca să-și asume rolul ce revine, cu toată bună credința. În documentul pe care vi-l propunem noi, Nu propunem uh, nimic uh, dificil, nicio problemă insurmontabilă, ci propunerea noastră se menține în contextul continuității Scoției în Regatul Unit, ca stat, Sigur, cu toții aici uh, suntem de părere că ar fi mai bine ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană. Asta este opțiunea optimă, dar din păcate, asta nu se va întâmpla, deci trebuie să analizăm opțiunea cea mai puțin rea. Deci trebuie să recunoaștem că există deja o diferențiere a rolurilor și în niciun caz nu ne propunem să vă influențăm în negocieri. Dar, așa cum s-a întâmplat și în trecut, vrem să vă asigur, să, să facem în așa fel încât să înțelegeți cu toții care sunt și din punctul nostru de vedere provocările care ne așteaptă și complexitatea întregului proces, dar încă o dată suntem de bună credință, recunoaștem că Regatul Unit este acum un stat membru al Uniunii Europene și în tot în, această, în acest spirit al bunei credințe trebuie să ne susținem interesele Scoției și pe mai departe, așa cum am promis în fața cetățenilor noștri. Mulțumesc foarte mult. Cu siguranță nimic din discuția de astăzi nu intenționează să anticipeze poziția cuiva sau vreun rezultat al negocierilor. Asta este limpede de la bun început. Helmut Schulz acum, în calitate de coordonator pentru GUE, apoi din partea ENF și apoi Esteban Pons. Helmut. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc celor doi reprezentanți că au venit aici. Cred că e un schimb de opinii foarte util și ar fi foarte bine să mai organizăm și altele cu alți reprezentanți din Regatul Unit ca să înțelegem mai bine care este situația de pe teren. O să încerc să fiu concis. Într-adevăr, trebuie recunoscut rezultatul referendumului. Asta e situația. Printr-un mesaj limpede, mesajul a fost limpede, vreți să părăsiți Europa, Întrebarea mea este în dezbaterea dinainte și apoi și după vot, cât, câte probleme europene au fost în centrul discuțiilor? Nu cumva au fost probleme mai degrabă economice, sociale, culturale din Regatul Unit? Și cu asta ajungem la întrebarea. Probabil că niciunul dintre membrii Parlamentului European nu va întoarce spatele Gibraltarului, Scoției, uh, Irlandei de Nord sau insulelor. Dar dacă dumneavoastră vreți să părăsiți, trebuie și noi să le spunem cetățenilor noștri ce va însemna asta pentru ei. De aceea mai pun o întrebare. Vorbeați de participarea și implicarea dumneavoastră în negocieri. Noi ne gândim deja la cine va participa la, din partea instituțiilor Uniunii Europene la negocieri și Parlamentul European. În 2019 vom avea alegeri europene. Uniunea Europeană e deja într-o situație extrem de dificilă și critică. Așa că se pune problema timpului. Trebuie să înțelegeți că aceste negocieri vor avea loc și când uh, vom discuta despre dimensiunea socială a Uniunii Europene, când vom discuta despre pilonul social, despre viitorul Uniunii Europene. De aceea trebuie să insistăm asupra unei, unei demarări cât mai rapide a acestor negocieri ca să putem să găsim răspunsuri corespunzătoare ambelor tabere și cetățeni și noi să le dăm răspunsurile acestea cetățenilor noștri și dumneavoastră cetățenilor dumneavoastră. Mulțumesc următorul vorbitor. Eh, eh, eh, Mulțumesc, eu am fost jurnalist din Flandra și susțin o separare pașnică a Belgiei. Și cu asta pot să fac legătura cu ce se întâmplă cu Regatul Unit. Din ce înțeleg eu însă de la dumneavoastră, doriți o soluție rațională în cadrul existent. Nu doriți ca această dezbatere să fie politizată în mod excesiv. Fiindcă știți că, practic, e un fel de paradox. Există oameni în Parlamentul European, în Parlamentul uh, Scoțian, care vă aplaudă acum pentru că vreți să rămâneți în Uniunea Europeană, deși mai de mult uh, vă arătau cu degetul din același motiv. Prin urmare, poate lucrurile nu sunt chiar așa de clare nici în Scoția și poate e destul ambiguitate și acolo. Important este să nu vorbiți de aspirațiile dumneavoastră în, în așa fel încât să puneți bețe în roate Brexitului. Eu unul sunt în favoarea independenței popoarelor și sunt împotriva Uniunii Europene în actuala sa formulă. Susțin independența, susțin mișcările de independență din țara dumneavoastră și n-aș vrea să-i văd pe cei care își doresc Uniunea Europeană profitând de această situație. Vă rog. Domnul președinte, voi încerca să fiu succint, însă nu vă asigur uh, de acest lucru în legătură cu invitații noștri. Am înțeles că au venit să ne ceară ajutorul, ar trebui măcar să ne asculte. Nu pot imagina că vine cineva să solicite ajutor de la Parlamentul European și după aceea să plece, pentru că nu poate să ne asculte. Să ne asculte. Noi i-am ascultat, îi rugăm să ne asculte și ei pe noi cu uh, răbdarea cu care i-am ascultat și noi. În al doilea rând, această intervenție ar fi trebuit să aibă loc uh, să o faceți în Parlamentul din Westminster, Westminster pentru că noi putem să ascultăm ceea ce spuneți, însă trebuie să spuneți acest lucru Guvernului Regatului Unit pentru că Guvernul Regatului Unit vă scoate din Uniunea Europeană. Noi nu v-am dat afară. Noi am fi dorit să rămâneți. Însă, Guvernul Regatului Unit sau poporul Marii Britanii a decis să părăsească Uniunea Europeană. Nu este responsabilitatea noastră. Mm, am ascultat ceea ce a spus, însă trebuie să o spuneți acolo unde trebuie, la Westminster și nu uh, în Parlamentul European. Domnului Picardo, Aici vorbeam despre Brexit, nu de relațiile cu Spania. Dumneavoastră ați îndrăznit chiar să apărați interesul Spaniei. Îi mulțumesc pentru acest lucru. Poate că veți putea vorbi despre Spania într-o altă uh, intervenție la Comisia pentru Panama Papers sau după Brexit, dacă avem norocul ca după Brexit să, poate să, să puteți să veniți în nou la Parlamentul European. Acum vorbim despre consecințele Brexitului, nu despre relațiile domnului Picardo cu Spania. De aceea am încercat să uh, fiu uh, succint și să fac câteva clarificări. În primul rând, îmi pare foarte rău de ceea ce s-a întâmplat cu Brexitul, însă nu putem să îi amăgim pe cetățenii Regatului Unit din Parlamentul European. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Brexit înseamnă Brexit. Dacă Regatul Unit iese din Uniunea Europeană, toți cei care aparțin din Uni- de Uniunea Europeană vor ieși din Uniunea Europeană. Gibraltarul este o colonie administrată de un stat terț. Nimic mai mult. În al doilea rând, nu există nicio posibilitate după Brexit să se mențină piața unică și nici libera circulație a persoanelor, dacă nu este pentru întregul Regat Unit. Să nu amăgim populația niciunei părți din Regatul Unit cu soluții posibile care sunt inacceptabile pentru Uniunea Europeană. Nu pot să fii membru al Uniunii Europene, însă doar o bucată. Sau să fii membru dimineața, dar nu după masa sau să faci cu rândul. Ori ești membru al Uniunii, ori nu ești membru al Uniunii Europene. Dacă începem acum să acceptăm soluții așa uh, uh, după bunul plac al fiecăruia, începe uh, dezmembrarea întregii Uniuni. În al treilea rând, dacă domnul Picardo, dacă doriți ca legislația comunitară să se aplice în Gibraltar, aveți nevoie de consimțământul spației. Spaniei este un fapt juridic, să nu amăgim pe nimeni. Aveți nevoie de consimțământul Spaniei, pentru că Spania va continua să fie membra a Uniunii Europene. Eh, domnul Corbett spune că este un divorț. În acest divorț, Regatul Unit eh, abandonează eh, domiciliul și Spania rămâne cu toți prietenii. De aceea, guvernul Spaniei a făcut o ofertă foarte generat, generoasă, o co-suveranitate care ar fi bună pentru Gibraltar, pentru regiunea, campul de Gibraltar și pentru disputa teritorială. Veți putea să aveți pașaportul britanic, veți putea avea instituțiile de autoguvernare, regimul fiscal, dacă va fi compatibil cu cel al Uniunii Europene, vă veți avea o cale de acces la Uniunea Europeană. După Brexit, singura posibilitate de a, avea, de a aparține la piața unică este prin Spania. Și după cum a spus uh, colega mea, colega mea Maite, nu va exista o soluție europeană pentru Gibraltar. Vă asigur că, după cum spune to- știe toată lumea, orice soluție adoptată va corespunde cu va însemna un acord bilateral între Guvernul Spaniei și Regatului Unit. Dumneavoastră trebuie să decideți să vă întoarceți la Uniunea Europeană prin intermediul Spaniei sau să ieșiți din Uniunea Europeană în mâinile Regatului Unit. Aceasta este marea dumneavoastră responsabilitate. Este o mare decizie care să fie luată cu cinism sau din interese economice. Este o decizie de termen lung care este responsabilitatea dumneavoastră. Gibraltarul a votat să rămână în Uniunea Europeană și noi dorim să rămână în Uniunea Europeană. Aveți o posibilitate de a rămâne în Uniunea Europeană și anume un acord cu guvernul Spaniei. Noi vă oferim acest lucru și vă sfătuim să profitați de această posibilitate dacă într-adevăr vreți să rămâneți europeni. Pentru că nu puteți să aveți totul. Trebuie să fiți realiști pentru că suntem cu toții oameni politici. Și închei, domnule președinte, nu trebuie să amăgim și să mințim pe nimeni, nici pe întreprinderi, nici pe lucrători și nici pe cei care au interese sau Uh, își duc viața într-un teritoriu al Uniunii Europene. După Brexit, dacă Brexitul, Brexitul va fi dur, întreaga, întreaga, întregul Regat Unit va rămâne în afara Uniunii Europene. Doamnă secretar de stat a Scoției, mă doare foarte mult, însă știți și dumneavoastră că nu putem să avem un alt interlocutor decât guvernul de la, guvernul de la, de la Westminster, guvernul stat, Regatului Unit. În al doilea rând, Parlamentul European nu se poate implica în aspectele interne ale statelor membre. Nu putem să profităm de Brexit pentru a crea o discordanță constituțională în Regatul Unit. Trebuie să respectăm afacerile interne ale fiecărui stat membru. În al treilea rând, nu putem avea soluții după bunul plac. Nu putem să decidem ca o regiune dintr-un stat, pentru că este mai pro-europeană, să continue să fie în uh, piața unică. O altă regiune nu ar însemna sfârșitul Uniunii, Euro- Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să adopte soluții pentru toate statele. Nu pot să existe soluții par- parțiale. Dacă Regatul Unit iese din piața unică, și Scoția uh, iese din piața unică. Regret foarte mult acest lucru. Există vreo posibilitate ca Scoția să rămână în Uniunea Europeană? Da, odată ce Regatul Unit uh, iese din Uniune, dacă dumneavoastră obțineți independența, puteți să vă puneți la coadă în spatele Albaniei, multe Muntenegrului, Serbiei, uh, Turciei. Acestea sunt regulile pentru a adera la Uniunea Europeană. Am construit Euro- Uniunea Europeană cu reguli pentru ca nimeni să nu poată să încalce principiile de bază ale Uniunii. Îmi pare foarte rău. Very clear from the very beginning, we have invited our guests. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să fiu foarte clară, coordonatorii sunt cei care au luat de două ori decizia și, așa cum spuneam la bun început, decizia organizării acestei ședințe. Dar, așa cum spuneam de la bun început, noi nu negociem acum, ascultăm doar punctele de vedere ale colegilor noștri din Scoția, din Gibraltar, din păcate nu din Irlanda de Nord, care din cauza crizei politice din țara lor nu au putut să participe astăzi la reuniune, dar uh, noi nu promitem acum nimic, nu negociem absolut nimic. Parlamentul European uh, se menține în competențele ce revin. Considerăm însă că dacă e să propunem, să, să ne dăm acordul pentru procedură, trebuie să înțelegem mai întâi ce se întâmplă în acest Brexit și de aceea am hotărât să organizăm această discuție astăzi. Majoritatea comisiilor parlamentare vor organiza deplasări în Regatul Unit în următoarele luni și ele pentru a înțelege mai bine care este situația de pe teren, care sunt îngrijorările cetățenilor britanici, ale celor care uh, au votat în favoarea menținerii, dar și a celor care au votat împotrivă, deși cei, pe cei 48% care au votat să rămână în Uniune și pe ceilalți. Deci, dragi colegi, în niciun caz nu, să nu transmiteți oaspeților noștri cum că avem cumva intenții negative. Doamna reprezentant al Scoției trebuie să părăsească ședința în 5 minute. Da. Pot să mai stau puțin. Prin urmare, va fi dificil. Cum spuneam, Știm că Regatul Unit este statul din care facem parte, ne-am exprimat punctul de vedere, nu știu dacă l-au înțeles sau uh, vor ține seama de el sau nu, asta ține de procedura de negociere. Noi nici noi nu suntem aici pentru a negocia, ci a face schimb de opinii și idei și a vă transmite îngrijorările noastre. Regatul Unit atunci când va părăsi Uniunea peste doi ani, o va lăsa în urmă diferită față de Uniunea Europeană din prezent. Prin urmare, indiferent de soluția găsită, va trebui să ne asigurăm să, că uh, nu ținem seama doar de punctele de vedere din clipa asta, care sunt prejudecățile, poate, din clipa asta, ideile, ci trebuie să ținem seama și de evoluția de peste doi ani, să putem fi consecvenți în tot acest proces. Apoi o întrebare din partea prietenului nostru flamand. Fără îndoială, deja în Belgia există poziții diferențiate, spre deosebire de ce se întâmplă în alte state membre. Dar, pe fond, și asta cred că e foarte important, dacă ne uităm la ce se întâmplă acum în statul belgian, există competențe în Flandra și respectiv în Valonia, așa încât să poată negocia pe teme internaționale, așa cum există și competențe uh, descentralizate. Prin urmare, indiferent dacă documentul nostru va fi acceptat sau nu de Guvernul Regatului Unit, există o parte din probleme care sunt descentralizate către uh, conducerea Scoției. Prin urmare, vom putea să reprezentăm Scoția pe plan internațional în limita acelor probleme ce se întâmplă în uh, politica pescuitului din Scoția în condițiile în care noi avem competențe descentralizate în acest domeniu? Nu? Aceasta credeam că e întrebarea. Prin urmare, trebuie înțeles uh, procesul în complexitatea lui și întregul parcurs către ieșirea din Uniune. Indiferent de punctele dumneavoastră de vedere sau de ale altor state membre, simplul fapt de părăsirea Uniunii Europene va însemna o reașezare constituțională în interiorul Regatului Unit. Și cu asta răspund cele de-a treia întrebări. Regatul Unit în sine a recunoscut deja faptul că va trebui să existe o reașezare constituțională în uh, un Regatul Unit ca urmare a părăsirii acestei țări de către această țară a Uniunii Europene. Deci, în cadrul acestui proces, la momentul potrivit și în mod ordonat, va trebui să se recunoască drepturile cetățenilor europeni din Scoția, dar și al celor 181.000 de rezidenți care sunt acum uh, trăitori în Scoția. Avem și noi uh, răspunderile noastre, nu numai uh, Regatul Unit în ansamblul său. Prin urmare, va trebui să ne să ținem seama fiecare de interesele celuilalt. Noi nu vrem, desigur, ca punctele noastre de vedere să fie confiscate de alte grupuri de interese din Uniunea Europeană, iar dumneavoastră, ca Parlament European, aveți această uriașă răspundere pentru că aveți mulți membri din toată Uniunea Europeană, aveți o capacitate de analiză foarte amplă, iar articolul 50 prevede un proces, însă o bună parte din, din acest proces n-a mai fost încercat până acum. Prin urmare, va trebui să acționăm și să reacționăm Eu sunt de felul meu optimistă, dar e adevărat că acestea sunt vremuri dificile, nu numai în interiorul Uniunii, ci și în afara sa și cred că răspunderea noastră să încercăm să depășim această situație dificilă. Încă o dată, situație dificilă nu ne-am dorit-o, eu una nu mi-am dorit-o, dar trebuie să găsim o cale de ieșire. Am încercat în referendumul uh, din Scoția să înaintăm, înaintez această, un uh, document de compromis, tot în spiritul încercării de a înțelege întreg întreaga complexitate din Regatul Unit. Și vrem să vă informăm, vrem să vă ținem la curent, pentru că procesul acesta va dura vreo doi ani și cred că Parlamentul European trebuie să-și joace rolul, chiar în condițiile în care va avea de uh, trecut printr-un proces, de, un proces electoral între timp. Mulțumesc. Mai sunt trei colegi din Regatul Unit care doresc să intervină, domnul Duncan, James și Judy Gerling. Dacă sunteți de acord să primiți întrebările lor și cu acestea încheiem această rundă de întrebări, domnul Duncan mai întâi. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat uh, să intervin. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă întâi ministru, pentru participarea dumneavoastră la această reuniune. Am mai stat de aceeași parte a dezbaterilor, propunând păstrarea Uniunii, Regatului Unit în Uniunea Europeană la universitate, la o dezbatere organizată de o universitate. iar cei care susțineau ieșirea din Uniune au rămas atunci tăcuți. Sigur, Scoția a făcut o, declarație foarte clară, nu numai la Glasgow, dar și în alte foruri. S-au exprimat multe puncte de vedere, o diversitate întreagă în Regatul Unit în cursul acestei discuții și în uh, Anglia, și în Scoția, și în uh, Țara Galilor. E important să se țină seama de diversitatea aceasta, însă așa cum spunea și domnul Picardo, sigur, nu, nu, nu o să ne concentrăm astăzi pe problema dumneavoastră, cred că vi s-au adresat destule întrebări dificile. Natura relațiilor propuse între Scoția și Uniunea Europeană și Regatul Unit respectiv, cred că este ceea ce ne interesează. Vreți să fiți parte din spațiul economic european sau din piața unică, din Uniunea Vamală Cum ar putea Scoția să fie concret parte din uh, Uniunea Vamală Europeană, menținându-se și în Uniunea Vamală cu Regatul Unit? Apoi ce se întâmplă cu acordul cu Canada? Scoția va rămâne parte? Și dacă guvernul scoțial reușește după ce părăsiți Uniunea Europeană, ce se va mai întâmpla? Își va, veți negocia un, un, un, un uh, tratat propriu cu Canada? în sensul că Regatul Unit va negocia un tratat separat cu Canada, dumneavoastră um, ați ține atunci de două, cele două tratate, le-a trebuit să le aplicați pe amândouă, în condițiile în care ele ar fi reglementate de Curtea Supremă de Justiție din Regatul Unit, una și uh, unul dintre ele și uh, de CEJ uh, celălalt. Apoi problema liberei circulații, la care s-au mai referit și alții înaintea mea. Uh, există prevăzută în uh, uh, statutul de membru al uh, spațiului economic european și respectiv al Uniunii Europene o libertate, anumită libertate de mișcare. Cum veți aborda problema aceasta? Mulțumesc. Diane James. Și apoi următoarea intervenientă. Mulțumesc. În ultimele zece zile, domnul Verhofstadt care este membru al acestei comisii, a făcut o declarație interesantă pe care eu am considerat-o ca o ramură de măslin. Dacă Regatul Unit își va re re-evalua poziția față de ieșirea din Uniunea Europeană, ar putea să reintre în Uniunea Europeană și chiar printr-o procedură de urgență. Este o ofertă de pace făcută de domnul acesta în ultimele zece zile. Ce părere aveți? Ați analiza problema aceasta în Parlamentul descentralizat din Gibraltar și în Scoția? Aveți puncte de vedere pe această temă? Și de vreme ce eu n-aș dori să asist la o împărțire, la o divizare a Regatului Unit și n-aș vrea să plece nici uh, Gibraltarul. Ați putea avea un uh, referendum pentru independență, nu dacă, ci când. Și între... microfonul vorbitoarei s-a întrerupt. Stop. I'm Mulțumesc, președinte. Am să răspund primei intervenție a colegului meu, dar a făcut-o domnul Picardi, care a dărâmat pur și simplu toate argumentele ce i-au fost expuse. Așa că nu mai nevoie să intervin eu. Ce vreau să spun este că situația și din Scoția și din Gibraltar eu reprezint Gibraltarul în Parlament aici, deci pentru mine eu sunt direct vizată de situația din Gibraltar, dar altele, ambele situații vor trebui să presupună soluții flexibile și inovatoare de care, pe care să le găsească în mod delicat și cu deschidere uh, către cooperare membrii Parlamentului European. Și doamna Hislop și domnul Picardo sunt aici pentru a vorbi în fața Parlamentului European, pentru că până la urmă noi va trebui să votăm pe această chestiune. Prin urmare, este foarte pertinentă această discuție. Și știu foarte bine că ambii au vorbit de foarte multe ori cu Westminster. Au vorbit de foarte multe ori în fața Parlamentului Britanic. Ceea ce doresc dumnealor să facă este să vină să discute aici, într-un spirit de deschidere, rezistând tentației de a permite eventual altora să confiște aceste subiecte, înțelegând că există avantaje reciproce pentru Gibraltar, Spania și Regatul Unit, ca Gibraltarul să-și găsească un aranjament uh, la care se refer, ca cel pe la care se referea domnul Picardo. Nu în ultimă instanță, E vorba și de cei vreo 10.000 de cetățeni spanioli care lucrează zilnic în Gibraltar și care uh, se tem că vor fi un fel de pagubă colaterală a acestui, uh, acestei întregi povești uh, politico-economice care presupune, pe care o presupune Brexit. Înțeleg foarte bine de ce unii membri spanioli ai Parlamentului European se uh, Uh, sunt iritați de această problemă. Pentru că spaniolii care lucrează în Gibraltar au un spirit uh, întreprinzător poate mai puțin prezent uh, la spaniolii care lucrează în afara Gibraltarului. Dar vorbim în Uniunea Europeană despre o impozitare uh, armonizată la nivelul Uniunii Europene. Eu cred că așa ceva este nerealist așa că voi continua să sprijin Gibraltarul și mulțumesc acestei comisii pentru că a acceptat să organizeze această audiere și știu că nu este punctul de vedere al Parlamentului că ca Gibraltarul să, fie, să nu fie privit cu ochi buni. Doamnă întâi ministru, mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. fără îndoială că există țări care sunt membre ale pieței unice, dar nu fac parte din Uniunea Vamală. Există deja așa ceva, deci poți să faci parte din piața unică, dar să nu fii în uh, Uniunea Vamală Europeană. Propunerea mea este ca Regatul Unit să rămână membră a uh, Uniunii Vamale. Știu că Tereza May nu dorește deloc ca Regatul Unit să rămână pe piața unică, nu e limpede care va fi punctul de vedere însă față de Uniunea Vamală. Cel puțin la suprafață pare să nu fie de acord nici cu menținerea în această Uniune. Nu știu exact ce înseamnă statutul de asociat, poate sunt niște diferențieri, dar se deja că o anumită distanțare există și în domeniul acesta al pieței vamale, al Uniunii Vamale. Sigur, va trebui să își definească regatul unic poziția mai întâi, dar în, în ceea ce privește calitatea noastră de parte la tratatul EFTA, E o situație asemănătoare cu ce se va întâmpla cu uh, spațiul economic european. Cred că ar trebui să avem o abordare corectă, dar asta numai după ce vom ști exact care va fi poziția Regatului Unit în ce privește Uniunea Vamală. Referitor la libertatea de circulație, 20% din populația universitară, studenții vin din Uniunea Europeană. Nu e vorba doar de alte feluri de schimburi economice. Regatul Unit vor trebui să, va trebui să-și stabilească regulile în materie de migrație. S-a adoptat uh, legea migrației în 2016 în Regatul Unit și să ea se referă la locul de muncă, la servicii sociale, la locuințe S-ar putea însă să avem o soluție diferențiată în materie de libertate de circulație, așa cum mi s-a și propus de către alte foruri cu, foruri, cu interese europene în materie, nu de Parlamentul European. Deci am putea avea o poziție diferențiată în materie de libertate de circulație, însă cred că va trebui să găsim o soluție valabilă pentru toate aceste națiuni ale Regatului Unit. Și cred că această soluție se poate găsi. Apropo de observațiile lui Guy Hofstadt, cred că Regatul Unit trebuie să înțeleagă întâi în ce direcție se îndreaptă. Trebuie ca Parlamentul de la Westminster să uh, aibă un cuvânt de spus și cine știe care va fi situația pe viitor. Va trebui să fim realiști. Nu vom avea încotro. Pentru a contura noua relație, vom fi nevoiți să fim realiști, să n-am cum să prezint, prevăd viitorul. Apoi, Conținutul scrisorii de declanșare a articolului 50 va fi fundamental nu numai pentru poziția noastră a Scoției, noi vrem o poziție diferențiată oricum, ci pentru a permite Regatului Unit să înainteze nu numai în ce privește uh, o retragere rezonabilă, ci și în felul în care își va construi relațiile pe viitor. Va fi un uh, test al hârtiei de turnesol pentru ce se va întâmpla mai departe și fără îndoială că veți fi interesați de această problemă în comisia dumneavoastră. În legătură cu deschiderea cu care discutăm, noi am venit aici în fața dumneavoastră tocmai în acest spirit al deschiderii pentru discuție. Nu cred că ne ajută prea mult emoțiile în acest domeniu. Noi suntem, eu, eu vin dintr-o țară care reprezintă și susține eh, epoca luminilor, a rațiunii, și am venit aici în fața Parlamentului European pentru a oferi ocazia de a vă prezenta înțelegerea noastră a situației. Cum vedem noi lucrurile, diferențele sunt un lucru bun, desigur respect, le respectăm. Însă important este să dăm dovadă în continuare de responsabilitate. Mulțumesc, înțeleg că trebuie să plecați și vă mulțumesc foarte mult. Dialogul bazat pe respect este într-adevăr cel mai important lucru pe care vi-l putem oferi acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere. Continuăm runda aceasta de răspunsuri la întrebări și am să-i dau cuvântul domnului ministru șef. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut cuvintele Juliei Gerling în legătură cu Gibraltarul. Este una dintre membrele Parlamentului European și mulțumesc pentru felul în care a caracterizat ceea ce face Gibraltarul în regiune. Doamnă președinte, ați uh, spus foarte clar că noi nu am uh, cerut să venim aici pentru a vă cere să vă implicați uh, în politica internă a Regatului Unit sau din alt motiv. Dumneavoastră ne-ați invitat să venim. Nu am venit să cerșim să căutăm un acces continuu la Uniunea Europeană. Dumneavoastră ne-ați invitat, însă o mare parte din uh, discursul domnului González Pons a fost bazat pe ideea că eu aș fi cerut să vin aici și vă cer să vă uitați la ceea ce a spus uh, domnul González Pons în această lumină. Mi-a spus că ați dorit să veniți aici pentru, din acest motiv sau altul, însă, după cum a spus și doamna președinte, noi am fost invitați să venim aici. Așadar, tot uh, ceea ce a spus acest domn trebuie să fie văzut uh, în, din această perspectivă. Însă, haideți să vedem ceea ce a spus uh, în continuare. Voi lua punctele unul câte unul și poate îmi permite să închei, după cum și eu i-am permis și l-am ascultat. Ne-a spus că am vorbit să, am venit să vorbim despre Brexit și nu despre relația Spaniei cu Gibraltarul. Mă surprinde, domnul președinte, pentru că am petrecut ultima săptămână uh, citind lucrurile pe care vrea să mi le prezinte el, uh, lucrurile pe care mi le va spune în legătură cu suveranitatea Spaniei în Gibraltar, lucrurile pe care le face Gibraltarul în relația cu Spania. Este încă un exemplu că domnul González Pons spune un lucru acum, cu toate că realitatea este diferită, spune că uh, vorbesc în numele regiunii spa- mm, spaniole din Gibraltar. Nu, uh, am vorbit despre Gibraltar și această regiune pentru că este important să recunoaștem parteneriatul uman, relațiile umane care există între Gibraltar și regiunile învecinate sunt uh, legături ancestrale, istorice și economice. Și eu uh, am sânge spaniol, bunica mea era spaniolă din regiune. De aceea vorbesc pentru Gibraltar, unde sunt ales democratic, și vorbesc pentru oamenii din regiunea din jurul Gibraltarului, care uh, trebuie să fie avuți în vedere și spaniolii trebuie să își uh, rețină puțin mândria. Ni se spune că Brexit înseamnă Brexit și că până la urmă nu se vorbea de niciun fel de alt lucru. Eu am pornit de la această premisă spunând că Gibraltarul părăsește Uniunea Europeană împreună cu Regatul Unit, așadar nu trebuie să mă convingă în acest sens. Atunci când uh, uh, vorbim despre lucruri ca despre un divorț, că nu avem nevoie de o Europa după plac, uh, vorbim în termeni binari. Da sau nu, 1 sau 0. Atunci ignorăm istoria și cea mai bună modalitate de a asigura continuarea unui parteneriat. Uh, s-a vorbit despre uh, ordinea internă a Gibraltarului. Nu este calificat să, fac, să facă acest lucru. Eu nu am vorbit despre ordinea internă a Spaniei, însă dacă vorbim despre un divorț, haideți să ne gândim cum am ajuns împreună. Pentru că atunci când am, uh, ne-am uh, alăturat, nu erau probleme binare. Spania era în afara comunității economice europene în 1973. Însă cetățenii spanioli au putut să uh, se bucure de uh, drepturile comunitare între 1984 și 86. Nu ni s-a părut o problemă binară. Însă atunci când ne spune, uh, ne pre- prezintă suveranitatea comună și ne spune că este generos să renunțăm la jumătate din suveranitatea noastră, înseamnă că avem o definiție diferită a generozității nu am uh, cerut nimic în schimb în 1984, atunci când am dat uh, drepturi uh, cetățenilor spanioli, însă ni se cere să renunțăm la jumătate din drepturile noastre. Poziția pentru noi este foarte clară. Vom uh, plăti orice preț, vom purta orice sarcină pentru a ne continua mm, suveranitatea britanică. Ne-am gândit la acest lucru ca popor. Am votat 96% proporție pentru a rămâne în Uniunea Europeană și am votat 99% pro, proporție să rămânem uh, sub suveranitate uh, britanică. Și mi-ar uh, plăcea foarte mult să vin la comisia dumneavoastră pentru Panama Papers pentru a vă prezenta faptele și nu uh, invențiile care sunt prezentate acum alți membri ai uh, uh, Parlamentului Spaniol au spus că nu vor veni în Gibraltar până uh, când nu va zbura pavilionul spaniol asupra Gibraltarului, înseamnă că nu vor avea plăcerea de a vizita uh, Gibraltarul. Eu am invitat uh, reprezentanții fiscului să vină în Gibraltar pentru a verifica felul cum funcționează uh, autoritățile fiscale. Nici ei nu au vrut să vină. Uh, Puteți să spuneți orice, dar dacă uh, faceți acest lucru, înseamnă că nu vă, place, nu vă pasă despre viitorul uh, celor implicați. Eu am fost avocat și știu ce înseamnă divorțul. Uh, trebuie să vă uitați spre viitor și să uitați trecutul. Nu uh, Gibraltarul nu va accepta niciodată suveranitatea Spaniei în ceea ce privește patria noastră. Vă mulțumesc. M-a mai rămas un mm, vorbitor, Ramon Haureghi. Închidem lista acum. Veți fi ultimul uh, vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Picardo, și eu aș dori să vă exprim câteva puncte de vedere în legătură cu această temă despre care ați vorbit. Vorbesc în numele grupului socialist. Nu vorbesc nici în numele Spaniei, pentru că avem o problemă, dumneavoastră știți, avem uh, mecanisme pentru a încerca să rezolvăm lucrurile, însă acum avem o problemă ambele părți. Sincer, cred că va trebui să recunoaștem că Gibraltarul are a, o problemă importantă uh, cu ieșirea Regatului Unit. Noi avem o comunitate, după cum ați spus, uh, care avem o serie de interese umane pe care ar trebui să încercăm să le uh, respectăm. Eu aș merge dincolo de dezbaterea politică care a avut loc aici între colegii mei și dumneavoastră. Aș face trei propuneri în legătură cu care uh, Aș dori să știu dacă sunteți în măsură să le luați în vedere, pentru că, după cum s-a spus și ați spus și dumneavoastră, orice acord al Gibraltarului cu Europa, oricare ar fi formula, va uh, necesita consensul Spaniei. Deci, dacă trebuie să încercăm să ne înțelegem, uh, eu aș pune câteva întrebări concrete, pentru că nu vreau să mă întorc la retorica suveranității, Gibraltarul colonie, fiecare are o părere în legătură cu acest lucru. Eu aș spune că sunt păreri antagoniste, însă acum trebuie să găsim lucruri în comun, pentru că, după cum spun chinezii, această criză a dus la oportunitate. Eu așa văd lucrurile. Avem o oportunitate de care să profităm pentru că trebuie să ne apropiem. În mare parte, dați-mi voie, admițând riscurile pe care le mm, are mm, care le are pentru Spania această comunitate legată de uh, Gibraltar. Riscurile pentru noi sunt foarte mari, însă pentru dumneavoastră faptul că Gibraltarul nu va mai fi un teritoriu al Uniunii Europene este dramatic. De aceea eu m-aș pune pe o poziție mai constructivă, spunându-vă că nu este inteligent din punct de vedere politic ca în intervenția dumneavoastră să vorbiți despre Spania ca despre un vecin ostil. Poate că este așa, dar nu o spuneți, pentru că nu așa uh, putem să construim o cale împreună. Nu este inteligent din punct de vedere politic să vorbiți despre o populație în, înfricoșată de expansionismul Spaniei. Cred că trebuie să lăsăm la o parte aceste lucruri. Eu aș pune trei întrebări concrete. În primul rând, dumneavoastră sunteți dispuși să aibă loc o negociere care să includă Gibraltarul comunitatea din Andalusia, care are multe a face cu uh, dezvoltarea din regiune, Regatul Unit și Spania. Eu aș numi acest lucru un acord provizoriu în legătură cu aplicarea legislației europene în Gibraltar. Pentru că dumneavoastră aveți nevoie ca dreptul european în momentul care, în care Regatul Unit să va ieși să fie aplicabil în Gibraltar. Deci întrebarea mea este următoarea. Uh, Putem să negociem ca, cu acești protagoniști. Ați fi dispuși să existe un acord între Regatul Unit și Spania ca urmare a negocierilor între acești protagoniști, inclusiv Uniunea Europeană să fie implicată, pentru a rezolva problemele pe care le avem. De exemplu, controlele la frontieră, să evităm să existe o fluiditate la traversarea frontierei. În al doilea rând, apa. În al treilea rând, transparența fiscală. Există anumite probleme, nu voi vorbi, însă există anumite denunțuri în, pe curs, există o lipsă de colaborare care permite Spaniei să spună că Gibraltarul nu este un stat care colaborează. Asta spun serviciile fiscale spaniole. Transparență fiscală, aeroport, colaborare transfrontalieră. Un acord de modus vivendi, până la urmă, care ar să permită ca atunci când iese Regatul Unit să se aplice dreptul comunitar, legislația comunitară și angajamentele pe care le are Spania să se mențină. Aceasta este prima întrebare. Dacă, după aceea, dacă acceptați ca acordul formal, acest modus vivendi, poate să fie acceptat de către Regatul Unit și Spania, și, în al doilea rând, dacă acest moment istoric ar putea să permită de redefinirea relației Spaniei cu Gibraltarul, să se dea posibilități de a căuta căi noi pentru viitor. Unii pot să spună că până când nu se va găsi o soluție din partea poporului din Gibraltar, nu se va schimba nimic. Însă există și spații internaționale, ONU, unde se discută în legătură cu decolonizare din 1965 uh, până în 2016. Dumneavoastră ați accepta ca în funcție de aceste circunstanțe să existe un stat Gibraltar care să aibă legături cu statul, cu Uniunea Europeană și cu o serie de rezoluții care să respecte deciziile ONU și uh, să uh, rezolve situația. Nu vorbesc despre suveranitate. Mă întreb dacă cumva este momentul de a introduce un asemenea subiect. Eu cred că trebuie să lucrăm împreună. În numele grupului socialist, eu vă vorbesc în numele grupului socialist, în decembrie, în acest an, Parlamentul a luat o decizie pentru a ajunge la un consens. Și eu vă vorbesc în numele unui grup care are această uh, intenție. Dumneavoastră vă convine? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt liderul socialiștilor laburiști din Gibraltar, deci recunosc un coleg de stânga, domnul Haureghi, și cred că undeva în ceea ce a spus, în ciuda sfaturilor politice, am detectat un element de solidaritate cu cetățenii din Gibraltar și cei din regiunea spaniolă a Gibraltarului. Brexitul ne-a fost impus și aș răspunde la cele trei întrebări în același spirit al solidarității care uh, ne unește. Însă, atunci când vorbiți despre necesitatea dramatică pe care o are Gibraltarul, îmi aduc aminte de cuvintele lui Arthur Conan Doyle dintr-o poveste cu Sherlock Holmes, că um, știrile despre moartea mea au fost exagerate. Gibraltarul nu uh, este la marginea prăpastiei. Gibraltarul va continua să aibă succes în beneficiul reciproc al oamenilor din Gibraltar și al regiunilor spaniole învecinate. Nu. Și cred că unii au dorit să vadă acest motiv ca unul definitoriu pentru vi- viitorul Gibraltarului. Dumneavoastră nu spuneați acest lucru, însă unii da. Și dacă îmi permiteți, nu uh, accept uh, lecții politice din partea dumnea, domniei sale. Un, eu am uh, câștigat alegerile cu 68% în propria mea țară. Uh, Um, îmi rezerv judecățile politice. Însă mă refer la câteva dintre lucruri. Acceptăm că negocierile Regatului Unit cu Uniunea Europeană înseamnă și negocieri cu cele 27 de state restante. Însă, doar un stat membru are un interes în Gibraltar. Celelalte state vor să dorească să, vor să coopereze cu noi. Al, Însă, dacă Gibraltarul a luat activita- atitudinea pe care am uh, a avut-o acum și domnul González Pons a spus în presa spaniolă lucruri pe care mi le va spune în uh, această reuniune, trebuie să recunoască că eu vin cu aceste informații pentru a răspunde la aceste acuze. Însă trebuie să vă întrebați și ce a făcut Spania în contextul ultimilor 312 ani. Sau stai, hai să, haideți să ne uităm la ultimii 20 de ani. Pentru a uh, îi încuraja pe cetățenii din Gibraltar. Este un lucru la care trebuie să ne gândim. Eu nu accept uh, lecții politicele de la dumneavoastră și probabil că nici uh, domnia sa nu va accepta lecții de la mine. Uh, Însă dacă Spania se va gândi la felul în care a gestionat frontiera, uh, um, felul cum s-a referit la teritoriul Gibraltarului, felul în care am fost caracterizați și chiar uh, în care s-a, felul în care s-a aruncat cu noroi în noi, puteți să înțelegeți de ce avem poziția pe care o avem acum. De ce uh, dacă aeroporturile ar fi fost ex- excluse de la măsurile de la liberalizarea aeriană, cum v-ați, datorită unei uh, ex, opoziții din partea Gibraltarului, cum uh, s-ar gândi uh, cetățenii spanioli la cei din Gibraltar? Se, s-a vorbit despre un cadru Uh, trilateral pentru dialog înființat în uh, anii 2000, care a dus la o serie de ecorturi la Cordoba în 1996, când domnul Moratino era uh, la guvernare, care includea Gibraltarul și Junta de Andalusia aceste negocieri ar fost în beneficiul oamenilor de, pe am, de ambele părți ale frontierei. Gibraltarul continuă să creadă că acest proces poate să ducă la rezultate importante pentru cei de ambele părți ale frontierei. Regatul Unit a spus că este angajat uh, în sensul acestui proces trilateral în contextul negocierilor de ieșire din Uniunea Europeană va exista și oportunitatea de a ne gândi la aceste teme. Ne interesează un modus vivendi, bineînțeles că da. Am spus acest lucru în mod repetat. Fluiditatea frontierei este extrem de importantă pentru noi, în special pentru oamenii pe care îi reprezintă uh, problema apei. Este importantă când uh, sunt periclitate viețile. Uh, Eh, pentru că Spania nu acceptă că Gibraltarul deține ape teritoriale, după cum au decis eh, Curtea Penală Internațională. Însă nu negociem suveranitatea acestor ape teritoriale. În ceea ce privește serviciile financiare la care m-am mai referit înainte, dacă uh, vă uitați la fapte, puteți să recunoașteți că Gibraltarul face mai mult decât uh, majoritatea statelor europene în sensul transparenței și dacă și puteți să veniți în Gibraltar să discutați cu comisarul pentru venituri și pentru fisc pentru a vedea informațiile pe care le, le transmitem. Altfel, de ce Germania, Franța, Regatul Unit, de ce nu se plângă în legătură cu noi, nu transmitem informații? Transmitem mai multe informații decât uh, uh, s-ar aștepta unii și transmitem mai multe informații decât cu, Sp- de, cu Spania, decât cu oricine altcineva și pentru că Spania solicită mai multe informații și noi le trimitem, însă Spania nu recunoaște acest lucru. Dacă aș uh, accepta ca Regatul Unit și Spania să aibă un proces, există deja aceste discuții trilaterale. Uh, el, ei vor negocia în legătură cu Brexitul. Există acum o oportunitate istorică de a redefini statutul Gibraltarului. Gibraltarului. Acest lucru depinde de populația Gibraltarului și de Regatul Unit. Pentru că noi nu uh, avem în vedere o schimbare a suveranității noastre și nu acceptăm o asemenea schimbare, vrem să uh, fim o locomotivă de creștere în regiune, în special în uh, regiunea sudică a Uniunii Europene, dar nu în felul, într-un fel care să schimbe ordinea juridică pe care, pe care o susținem, pe care am votat-o care reprezintă dreptul nostru la autodeterminare. Însă, bineînțeles, putem să conlucrăm și Gibraltarul dorește să lucreze cu regiunile învecinate. Uh, noi întindem uh, mâna prieteniei și dacă deschideți pumnul, ar, ați putea să, am putea să strângem mâna. Întâlnirea noastră se încheie aici. Mulțumesc mult, uh, domnule ministru. Închid ședința aici. <clears throat> Ne vedem mâine și astăzi rămânem la întâlnirea coordonatorilor. Rog coordonatorii să rămână.